Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start. Domnilor și domnilor, bună ziua. Haideți să începem reuniunea. Vă urez bun venit și începem cu adoptarea ordinii de zi. Văd că nimeni nu are nici observație de făcut, deci cred că putem adopta ordinea de zi. În acest context aș menționa două lucruri. În primul rând, dezbaterea care va avea loc mâine, și anume marți, în legătură cu situația din Egipt, va avea loc în prezența domnului Christian Berger, directorul Serviciului de Acțiune Externă. Și încă o comunicare, și anume că agenda prevede un nou punct pe ordinea de zi, și anume un schimb de opinii cu președintele Parlamentului Muntenegrului, domnului, domnul Ranko Krivokapic. Marți, de la ora 16, va avea loc uh, dialogul. Alte comunicări nu mai am, deci putem trece la următorul punct, și anume aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 18 octombrie 2012, 25 octombrie, tot 2012, 15 noiembrie 2012. Cineva dorește să ia cuvântul, vă rog. Doamna Branner, am o întrebare în legătură cu lista de vot de mâine, dacă ați putea începe cu raportul domnului Vaidere, domnului Vaidere, dacă e posibil, pentru că raportorul din umbră, din partea grupului nostru, poate să participe doar la început, trebuie să plece și ar aprecia dacă am putea schimba ordinea în care se vor vota rapoartele, să se voteze Vaidere în primul rând. Doamna, raportul doamnei Inese Vaidere. Președintele, întrebe domnul Preda dacă este de acord. Foarte bine, domnul Rocek. Vă rog. Intervenție fără microfon. Bun. Deci, eh, colegii dau dovadă de înțelegere, așadar putem schimba ordinea de vot de mâine. Mulțumesc. Și acum înapoi la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Voi repeta. Pe 2012, din 18 octombrie, 25 octombrie, 15 noiembrie și 26-27 noiembrie 2012, cum spuneam. Dacă nu cumva are cineva ceva de obiectat, se pare că nu, atunci aceste procese verbale sunt considerate ca fiind adoptate și aprobate. Iar acum, articolul 4, raportul complet de monitorizare a Croației pe 2012. Înainte de a examina proiectul de raport asupra Croației, dați-mi voie să urez uh, bun venit delegației membrilor sau unor membri din Parlamentul Croat care se află într-o vizită de studiu la Parlamentul European. Dragi prieteni, comisia noastră este onorată de prezența domnilor voastre aici. Vă urăm bun venit! So, Let us now turn... Așadar, acum uh, ne întoarcem pe punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, raportul complet de monitorizare a Croației pe 2012. E vorba de ultimul pe care Comisia noastră va întocmi în legătură cu Croația. Croația, de fapt, va deveni cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene la 1 iulie anul acesta și până acum aproximativ 24 de state membre plus Croația au ratificat uh, tratatul de aderare. Aș profita de ocazie pentru a face apel uh, către statele membre care încă n-au ratificat tratatul, și anume Germania, Danemarca și Slovenia, să o facă și să-și completeze procedura de ratificare la timp, astfel încât să uh, permită Croației să adere la Uniunea Europeană în conformitate cu calendarul care a fost convenit în unanimitate. În această privință salut eforturile făcute de Guvernul Croației și uh, al Sloveniei pentru a găsi o soluție la cazul Iubianska Banca, de la litoral. Acum dau cuvântul raportului domnului Roce, ca să ne prezinte pe scurt amendamentele. Am înțeles că sunt 62 și, de asemenea, 5 amendamente de compromis. Domnule Roce, că aveți cuvântul. Mulțumesc. După cum ați menționat, domnule președinte, e a doua oară când uh, examinăm acest subiect. Au fost depuse 62 de amendamente, majoritatea constructive și uh, în acord cu concluziile raportului nostru, pregătirea raportului ne arată că Parlamentul European a avut o atitudine uh, unanimă, un consens în toate grupurile politice a fost înregistrat și mesajul principal pe care îl transmitem e că Croația este uh, gata să adere la 1 iulie 2013. Uh, iată, Croația astăzi aproape a completat 10 sarcini pe termen scurt identificate în ultimul raport al Comisiei din octombrie 2012. Uh, după cum sunt informat, e vorba de facilitatea de frontieră pe Marea Adriatică în care va fi construită până luna aprilie. Sunt cinci amendamente de compromis, după cum spuneați, care se concentrează toate pe provocările pe termen lung la adresa Croației și anume consolidarea statului de drept și a justiției și, sigur, lupta împotriva corupției la nivel înalt. Consider că consensul din Comisia noastră și din Parlament e că statul de drept trebuie să rămână o prioritate pentru autoritățile din Croația, nu doar până la 1 iulie, ci și, sigur, după aderare Însă trebuie să fie un proces intern, susținut de supravegherea parlamentară. Unul din motivele pentru care colegii noștri din Parlamentul Croat se află aici. Și sigur să existe și o, co- co- o cooperare și o supraveghere din partea societății civile. Alt amendament de compromis se referă la rolul regional al Croației și ca factor de stabilitate și la extinderea uh, regiunei și noi uh, spunem că e foarte important să se soluționeze disputele bilaterale ca să nu blocheze procesul de aderare al statelor din Balcanii de Vest. Încă mai există această problemă a Ljubljanska Banca între Croația și Slovenia. În 6 februarie s-au întâlnit miniștrii de externe a celor două state. Au anunțat că s-a ajuns la un acord preliminar informațiile mele spun că în martie se vor întâlni prim-miniștrii celor două țări, Slovenia și Croația. Eu cred că cu toții ne dorim ca uh, ambele părți să fie conștiente de importanța acestei situații și de nevoia de a găsi o soluție. Deci sperăm ca la nivelul primilor miniștri să existe o soluție în luna martie, soluție acceptată de guverne și de parlamentele celor două țări. Foarte important uh, în ce privește ratificarea de către, de către Slovenia. În final, aș dori să mulțumesc raportelor din umbră pentru o contribuție foarte constructivă. Cum spuneam, a existat un consens și acum aștept cu interes comentariile domnilor voastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră și voi începe cu domnul Postelt. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vă rog să mă scuzați, vocea mea nu e tocmai optimă, sunt puțin regușit. Vreau să spun că uh, cooperarea cu raportorul Rocek a fost excelentă, exemplară. exemplară. Am elaborat toate uh, aspectele ale acestui raport, care, după cum ați bine menționat, domnule președinte, este ultimul raport cuprinzător pe tema Croației. Trebuie să fac însă și o mică corecție. Sigur că acest raport uh, oglindește și poziția noastră față de uh, ceea ce va fi prezentat de comisie ca raport de monitorizare, dar uh, trebuie să vă spun că noi, Parlamentul, ne-am exprimat deja un punct de vedere favorabil, obligatoriu, cu privire la aderarea Croației. Noi, în Parlamentul European, încă din decembrie 2011, ne-am exprimat consimțământul uh, obligatoriu din punct de vedere juridic prin care i-am dat un da hotărât uh, Croației cu privire la aderarea sa la UE. Și prin aceeași, uh, același vot am început uh, procesul de ratificare, care trebuie să se încheie până la data aderării Croației. Da? Nu trebuie, nu trebuie să ne prefacem uh, Eh, cum că această procedură ar putea să fie reluată sau modificată pe parcurs, acum pe ultima eh, sută de metri. Da? Deci cele 10 puncte ale raportului oglindesc exact poziția noastră față de, pozi- față de ceea ce va publica Comisia ca raportul său propriu. Deci să nu facem așa ca și când uh, acum am mai putea introduce teme noi pe ordinea de zi, pe agenda politică. De aceea, încă o dată, apelez uh, ferm la cele trei țări care n-au ratificat tratatul, anume la Slovenia, uh, Danemarca și uh, apelez și la țara mea proprie, Germania. Sunt foarte nefericit pentru faptul că la începutul acestui proces Uh, de ratificare, Germania s-a aflat printre cei mai fervenți susținători ai Croației, iar acum este codașă la uh, încheierea procesului de ratificare. Este rușinos. Da? Uh, există unii sau alții care spun că uh, susținerea la un moment dat a avut motive politice, dar că de fapt situația politică generală nu este de natură să favorizeze aderarea Croației. Eu vreau să mulțumesc pentru pentru colaborarea la acest, elaborarea acestui raport și vreau să spun încă o dată, noi am dat deja lumină verde aderării Croației uh, Uh, uh, peste câteva luni și de aceea solicităm acelor state care nu au ratificat tratatul de aderare al Croației să o facă cât se pat de uh, repede. Amendamentul depus de mine la raport menționează de altfel și prezența europarlamentarilor observatori în mijlocul nostru. Sunt, mulțum- eh, sunt recunoscători pentru prezența lor în mijlocul nostru. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Post. Mulțumesc, domnule Posselt. Și acum dau cuvântul uh, domnului Ivo Weigl. Ale lepa, gospod predsednik. Jaz se seveda pridružujem temu, care je gospod Posselt. Mulțumesc. Sunt și eu de acord cu cuvintele domnului Poselt. astăzi noi nu uh, dorim să deschidem noi probleme legate de candidatura Croației ci din contră, suntem convinși, suntem convinși, spuneam, că Croația va putea să adere la 1 iulie 2013 la Uniunea Europeană. Și uh, suntem uh, cu toții dornici ca uh, aceast, acest lucru să devină realitate. De aceea și salut prezența colegilor noștri croați astăzi alături de noi. E important ca reuniunea noastră de astăzi să transmită un mesaj foarte clar Croației, în sensul că ea este binevenită ca membru cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. Vreau și eu să salut perfecta cooperare cu domnul raportor Roucek, care ne-a permis să ajungem la un acord în legătură cu toate chestiunile examinate, cu toate chestiunile în legătură cu care prioritățile eventual diferă în funcție de apartenența uh, la câte un grup politic sau altul. Cu toate acestea, cred că am reușit să ajungem la acel consens de care se vorbea aici pe chestiunile cele mai importante, astfel încât ceea ce facem noi aici să ajute Croația. În numele grupului liberalilor din Parlamentul European subliniez faptul că grupul nostru a fost întotdeauna în favoarea extinderii Uniunii Europene și, în al doilea rând, a susținut aderarea Croației la Uniunea Europeană. Oricum, aș dori să vă atrag atenția asupra a două amendamente pe care noi le-am propus. Grupul ALDE le-a propus, în primul rând, e vorba de respectarea drepturilor minorităților, deci e vorba de toate minoritățile, minoritățile de natură etnică, națională, ca și celelalte minorități, cum ar fi um, comunitatea LGBT și uh, altele. În uh, amendamentul pe care l-am uh, propus eu, am uh, subliniat uh, faptul că lexicul utilizat, vocabularul utilizat de reprezentantul Bisericii Catolice din Croația este în mod dificil acceptabil. Este un mod de a se exprima care nu corespunde deloc valorilor pe care le susținem noi în Uniunea Europeană. Și o a doua chestiune în legătură uh, cu care ne-am pronunțat e vorba de posibilitatea de a se organiza o reîntoarcere organizată a tuturor persoanelor care au trebuit sau care au dorit din cauza războiului să părăsească teritoriul uh, croat, să-și părăsească propria țară, de fapt. E vorba mai ales de uh, cetățenii de etnie serbă din Croația. Eu cred că trebuie să deschidem calea reîntoarcerii acestor persoane și cred că uh, acest lucru trebuie să fie făcut posibil. Încă câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, pe chestiunea Ljubianska Banca. Eu nu pot să mă exprim aici în nume personal, însă cred că pot afirma că aceasta nu ar trebui să fie o problemă care să permită întârzierea aderării Croației la Uniunea Europeană toate partidele politice, toate grupurile din Parlamentul European sunt de acord, uh, spunând că e vorba de o chestiune prioritară, și anume ratificarea este prioritatea zero, independent de complexitatea situației politice din țara noastră, Slovenia. Nimeni nu știe care până la urmă vor fi datele alegerilor și cine va rămâne, dacă cine va rămâne la putere și cine nu, însă în tot cazul Slovenia și-a exprimat susținerea față de aderarea Croației. Și încă un cuvânt, dacă îmi permiteți, domnule președinte, consider că din partea noastră nu e necesar să mai facem un apel către țările care încă n-au ratificat uh, tratatul de aderare a Croației. Ratificarea este o procedură obișnuită uh, pentru fiecare stat membru. Cred că aceste proceduri trebuie respectate la nivelul fiecărui stat membru și sunt convins că toate statele vor ratifica la timp util acest tratat. Mulțumesc! Thank you very much. Now the... Mulțumim și noi foarte mult și acum are cuvântul doamna Francisca Brandner. Yes, thank you very much um, and a warm welcome also from our Mulțumesc, domnule președinte, și eu urez un călduros bun venit colegilor noștri croați. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, și raportorului Rucec și celorlalți raportori din număr pentru excelenta colaborare din ultimele săptămâni. Cred că compromisurile la care am ajuns sunt bune, sunt echilibrate și cred că, de asemenea, constituie o orientare foarte bună, atât pentru Comisie cât și pentru Croația în lunile ce urmează. Am uh, depus câteva amenamente pentru a nuanța mai bine lucrurile, pentru a clarifica formulările. Unele dintre ele au fost uh, chiar integrate în compromisurile la care am ajuns. După cum am spus, uh, Croația mai trebuie să depună eforturi, între altele, în domeniul reforme judiciare, administrației, capacității administrative, combatere crimei organizate, eh, statul de drept și așa mai departe. Însă eh, sunt încrezătoare că Croația va putea să adere în cursul acestei veri și aștept cu nerăbdare acest moment festiv. Trebuie să sublinăm nevoia de a ne asigura că procesul de ratificare nu va fi exploatat uh, pentru determinarea, într-un sens sau altul, a unor relații bilaterale. Și trebuie să spunem uh, foarte clar că există uh, există o marjă de manevră pe care Comisia o poate exploata pe tema anumitor capitole care încă n-au fost închise, dar, dar în rest procesul este deja hotărât și nu pot decât să uh, repet ce a spus și domnul Posolt și anume că sper că țara mea va uh, grăbi procesul de ratificare. De altfel îi doresc domnului Posolt în sănătoșire grabnică, că nu l-am mai auzit vorbind așa răgușit. Vreau să atrag atenția asupra două amenamente care cred că uh, sunt, reprezintă lecții importante de pe urma acestui proces de aderare a Croației. Odată, partea a doua a amenamentului 56, care este un amenament oral modificat numărul 3, care vizează tocmai aceste scopuri, bi, eh, chestiuni bilaterale. Aici noi eh, propunem un mecanism de arbitrare eh, și faceletare care să asiste țările care eventual încă au dispute bilaterale ce nu au fost incluse în, în procesul de ratificare formal. Acest lucru ar fi și un semnal pe care l-am trimite uh, uh, tuturor acelora care sunt ispitiți de a exploata în plan bilateral aceste chestiuni. A doua uh, parte a amendamentului 61 vizează procesul de aderare și modul în care acesta este, are impact asupra activității parlamentare naționale. Eh, cred că este foarte important să evaluăm cum anume se raportează Parlamentul curat la aceste modificări. Încă o dată mulțumesc pentru excelenta cooperare. Mulțumim și noi, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Monica Macovei. Thank you, Chair. I'd like to start... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să Uh, urez un călduros bun venit uh, Croației anul acesta în Uniunea Europeană. Și împreună cu aceste urări mă adresez uh, întregului popor, popor croat. Vreau să-mi exprim și recunoștința pentru faptul că raportorul a înțeles să integreze practic toate amendamentele mele în ce privește reforma sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și așa mai departe. Sunt de acord cu dumneavoastră că urmărirea în continuare a implementării normelor statului de drept în Croația este foarte importantă. Vreau să vă mai amintesc faptul că am mai depus un amendament la care mă voi referi de altfel acum. Un amendament prin care amintesc că măsurile de Lupta împotriva corupției uh, trebuie continuate și în care solicit Comisiei Europene să inițieze cooperare cu uh, autoritățile uh, croate pentru a un, institui un mecanism post-aderare în care să se țină cont de evoluția în domeniul crime organizate, lupte împotriva corupției, reforme judiciare. În opinia mea, un astfel de mecanism post-aderare este până la urmă în beneficiul poporului croat, pentru că uh, poporul croat dorește ca această reformă să continue, este în interesul său. Apoi este în interesul Croației ca aceste reforme să continue. Și de aceea este un ajutor pentru Croația să poată coopera astfel cu Comisia Europeană. Deci nu trebuie văzut acest mecanism nici de cum ca un fel de pedepsire, uh, dojenire a țării nou aderate aș dori să vă mai dau câteva exemple pentru faptul, pentru afirmația mea că, cum că lucrurile încă nu sunt uh, foarte bine puse la punct. Știm că uh, nu este posibil ca într-un timp scurt să implementezi reformele pentru care alții au avut uh, timp de peste 20 de ani. Dar de ce trebuie să fie monitorizate aceste chestiuni? În domeniul conflictului de interese, eh, Comisia eh, de control și de evaluare a situațiilor de conflict de interese încă nu este operațională. Sperăm că ea va deveni operațională la momentul aderării, dar deocamdată nu este. Deci iată un domeniu în care eh, considerăm că există nevoia instituirii unui astfel de mecanism. Un alt exemplu acum. Numirile politice în ministere Uh, sunt o chestiune uh, sunt o chestiune curentă în guvernul actual. Și un alt exemplu. Persoanele membre ale uh, Consiliilor de Supraveghere ale companiilor guvernamentale sunt numite prea des pe baze politice și nu profesionale. Un alt exemplu. Finanțarea partidelor politice. Noua lege croată nu a inclus amendamentele care au fost solicitate. Așadar, trebuie să ne asigurăm că în punerea în aplicare va fi corectă și în, va, că va fi în acord cu cadrul european eh, eh, legislativ în ce privește finanțarea partidelor. De asemenea, nu este clar cine supraveghează urmărirea tuturor măsurilor anticorupție. Uh, un organism de supraveghere uh, creat în Croația s-a întâlnit până acum doar o dată la șase luni. Deci, iată, toate aceste momente uh, motive reclamă uh, instituirea unui mecanism care, spre deosebire de cel aplicat în România uh, sau în alte țări, uh, ar urmări să instituie anumite proceduri formală pentru supravegherea uh, pune în aplicare acestor măsuri și pentru a sprijini, în ultimul rând, uh, guvernul croat în aplicarea noilor standarde. Mulțumesc, apelez la uh, intervențiile colegi, ca intervențiile colegilor să fie mai scurte. Lepa predsedujoči. Doamna Faniu. Naslednja zgodba o uspehu po vstopu Slovenije. putem spune că Croația este o poveste de succes după aderarea noastră la Uniunea Europeană în 2004. Aderarea Croației este importantă pentru cooperare, pentru cooperarea economică, politică, pentru relațiile între persoane. Este un mesaj important și pentru celelalte state din Balcanii de Vest, care bat la partea Uniunii. Este un mesaj important ce arată că eforturile susținute pe care le-a făcut guvernul uh, pot duce la aderare. Sper că raportul pe care îl va pregăti Comisia în luna martie va fi de asemenea unul pozitiv. Ultimele evenimente nedorite din Slovenia sunt cunoscute. Premierul a retras competențele de negociere ale ministrului de externe, deși acesta aproape că găsise o soluție cu omologul său croat. Problema băncii este o problemă care după Slovenia ține de succesiune. În prezent nu știm exact cum se vor desfășura evenimentele, având în vedere, în având în vedere situația incertă din Slovenia. Dar problema ratificării este o prioritate pentru Slovenia. Și sper și doresc ca ratificarea să fie făcută cât mai curând posibil. Sper că Slovenia nu va fi ultimul stat care va ratifica tratatul de aderare al Croației. Domnule Domnul Rocek a făcut o muncă foarte bună în pregătirea raportului și eu am depus câteva amendamente. Aș dori mai ales să fac un apel pentru Croația în ceea ce privește cooperarea cu celelalte state din Balcanii de Vest. Dorim ca, după aderare, Croația să facă un schimb de experiență cu celelalte state și să le angajeze și pe acestea pe calea aderării. Apoi, problema libertății presei și a libertății de exprimare este o problemă cheie pentru Slovenia. Libertatea este pusă în pericol nu doar în Croația, dar și în alte state. Doamna a fost întreruptă. Lepa, gospod eh, Najprej bi rad eh, izrekel iskreno dobrodošlico naši. Mulțumesc. În primul rând, le urez bun venit colegilor parlamentari din Croația și mă bucur că se află printre noi astăzi. Sper că ei vor asista la ultima noastră dezbatere privind raportul eh, de progrese al Croației, ultima dezbatere uh, ce are loc în comisia noastră. De asemenea, mă bucur că problema uh, Ljubljanska Banca este o prioritate pentru uh, premierul nostru. Mi se pare foarte important pentru a ajunge la o rezolvare a conflictului. Personal, aș dori să subliniez faptul că ne găsim în ultima etapă a aderării și sper că aderarea va beneficia de sprijinul necesar. De asemenea, vreau să contribui la o atmosferă optimistă pentru acest proces ce precede ratificarea de către toate statele membre. cu privire la temele pe care le-a dus în discuție doamna Fayon. Înțeleg decizia luată de prim-ministrul sloven. Și dorința acestuia de a exista o credibilitate mai mare a procedurii de uh, rezoluție a conflictelor, mai ales din cauza faptului că partidul politic al ministrului nostru de externe a anunțat că se va retrage de la guvernare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bojinovici, acum. A fost. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, permiteți-mi să-mi să exprim recunoștința față de excelentul document pe care l-a pregătit uh, domnul Rocek, uh, care a lucrat exemplar și ar putea fi o sursă de inspirație pentru mulți membri acestui Parlament. Vreau să subliniez foarte clar că uh, Croația a luat notă de cele 10 obiective pe care Comisia Europeană i le-a trasat. Înțelegem că există așteptări foarte concrete uh, care se găsesc de altfel și în acest document. Și vreau să vă asigur, uh, participând la întâlnirea cu ministrul de externe croat săptămâna trecută, că de partea Croației uh, totul merge în direcția cea bună și că inclusiv problema teritorială este tratată în cooperare strânsă cu Comisia Europeană. Vreau să vă spun că aceste obiective reprezintă până la urmă rezultatul negocierilor pe care le-a purtat Croația aplicând un nou model de indicatori definiți încă de la fazele incipiente ale procesului și care au fost aplicate, aplicați, aplicate în mod consecvent. Um, aceste uh, uh, noutăți sunt practic um, oglinda experienței acumulate în ultimele valuri de extindere. Ideea este că în momentul în care aderă un stat uh, candidat, ar trebui ca statul să fie în măsură să uh, funcționeze încă din momentul uh, aderării la răspunzând tuturor standarde. Însă aplicarea unui mecanism de monitorizare post-aderare Uh, pune sub semnul îndoielii oportunitatea aderării, respectiv uh, succesele obținute. Croația uh, are intenții serioase în ce privește lupta împotriva eh, corupției, a reformat sistemul său judiciar în conformitate cu standardele europene. Și eh, ca și în celelalte eh, procese de aderare, capitolul 23 a fost eh, cel care a presupus cele mai dureroase reforme. În ultimele luni, comisarul Füle a confirmat că la acest capitol nu mai există chestiuni nerezolvate. În ce privește Lublianska Banca, vă rog să-mi permiteți să vă spun că nu există un plan B nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru Croația. Croația în UE uh, este uh, o chestiune care uh, nu trebuie să fie afectată de Ljubljanska Banca, care este o chestiune pur bilaterală. Dialogul și soluțiile par să fie deja întrevăzute de negociatori. Pe durata întregului proces de negociere și pe parcursul discuțiilor noastre am fost monitorizați de uh, toți vecinii noștri din Balcani de Vest. Suntem conștienți de faptul că uh, modul în care noi am purtat aceste negocieri reprezintă un model pentru vecinii noștri și de aceea vrem să Vrem să cultivăm și să arătăm față de alții o atitudine, o de, de, o atitudine constructivă, pozitivă. În încheiere, domnule președinte, ca și în ultima dezbatere a FED, observăm că și astăzi colegi deputați au solicitat ca țările lor să adere, să ratifice tratatul de aderare a Croației. Noi susținem aceste apeluri. Președintele, mulțumesc. Vă rog, stimați colegi, să țineți cont de timpul care vă este alocat și care este afișat pe ecrane. Și acum dăm cuvântul domnului Chrysler Dörfler. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Mă bucur că Croația urmează să devină membra UE și uh, ca un cunoscător al Croației, care am prieteni în Croația, care am petrecut concediu în Croația, chiar am o mare satisfacție. Um, se vorbește mult despre corupție. Pentru mine important este ca instituțiile să funcționeze după legi corecte și ca aceste legi să fie, um, să fie uh, respectate. Se tot numește Ljubljanska Uh, Bank, și, dar mai sunt și altele, Hypo Adria Bank, pe care, cu care ne, uh, care ne preocupă și pe noi în Germania. E, și acum, uh, nu putem, nu putem să, spunem, să nu spunem că și noi avem unele probleme în ce privește corupția în sistemul bancar. Deci, deci nu cred că Croația trebuie să-și ia un exemplu tocmai de la noi. Eu însă ă, mă bucur că Croația va adera la Uniunea Europeană și abia aștept ca noi noștri colegi să ni se alăture cu drepturi de pline. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Radoș are cuvântul. Pa, gospodine presjedavajući, ă, kolegice i kolege, ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je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 Mhm. Okay. <laughs> okay. Okay, I will continue in English, uh, Mr. Chairman. Bine, voi continua în engleză, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să profit de ocazie ca să subliniez câteva puncte importante ale aderării Croației. Croația a utilizat acest proces pentru a-și consolida instituțiile și pentru a ajunge la un nivel mai înalt de standarde democratice și eu consider că Croația a reușit în acest proces și este un succes și pentru Uniunea Europeană. Croația va continua reformele în calitate de membru a Uniunii Europene. Toate chestiunile menționate în această rezoluție și amendamente vor fi problemele noastre mai ales uh, justiția, drepturile omului, lupta împotriva corupției, libertatea mass media, dar în același timp și stabilizarea economică, stabilizarea fiscală și monetară și, sigur, crearea de condiții pentru investiții. În ce privește această rezoluție pe care discutăm azi, doresc să mulțumesc domnului Rocek, mai ales pentru amendamentele de compromis, care sunt foarte bune și îmbunătățesc rezoluția. Cred că e un succes pentru domnul Rocek și nu numai pentru domnia sa, ci și pentru toate grupurile, faptul că s-a ajuns la un acord. Dar aș dori să spun că sunt unele amendamente pe care nu le susțin. Din punctul meu de vedere, acestea nu fac obiectul rezoluției. Și și anume poziția și comportamentul Bisericii Catolice. Sunt de acord mai mult sau mai puțin cu domnul Weigel, dar nu cred că putem să ne ocupăm de asta în rezoluția de față și nu cred că uh, alte propuneri din, al, din alte amendamente sunt adecvate pentru acest tip de rezoluție. Doresc să spun ceva și despre propunerea ca um, Croația să fie monitorizată după, accera, după aderare. Nu cred că e o propunere bună, deoarece Croația a trecut printr-un proces foarte dur de negocieri. Condițiile au fost foarte stricte în perioada de preaderare și monitorizarea a fost foarte strictă, deci nu cred că mai e nevoie de monitorizare post-aderare. Mulțumesc. Thank you very much, Ms. Doris Pack. Mulțumesc, doamna Doris Pack, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări domnului Rucec. Um, vreau să spun că mobilul doamnei Macovei este că am făcut experiențe în cursul valurilor de extindere Uh, care ne arată că uh, lucrurile sunt uh, altfel de fiecare dată și Croația a, a avut de înfruntat mult mai multe elemente decât, și, și obstacole decât România și Bulgaria. Asta, și se vede unde a ajuns Croația. Adică trebuie să ne reproșăm noi înșine că nu am aplicat aceste standarde stricte încă mai devreme. Deci noi trebuie să avem grijă ca, ca criteriile de aderare să fie îndeplinite și ele sunt îndeplinite. Da? Și anul trecut uh, am, am votat cu cea mai mare majoritate pe ce privește o extindere aderarea um, Croației. Sigur uh, că în momentul în care propui mecanism de supraveghere post-aderare, care până acum nu a existat, uh, multă lume ridică din numeri și zice, da, de ce mai e nevoie de acest lucru? Pentru că uh, se constată uh, anume că mai sunt din ce, să zicem, 45 de puncte de bifat, mai sunt de bifat 10 și trebuie să ne asigurăm că și aceste 10 puncte vor fi rezolvate ca atare. Da? Uh, însă, cu toată oportunitatea pe care o consider că este dată în ce privește acest mecanism, nu trebuie să tratăm un stat membru sau un candidat de aderare altfel decât alte candidate. Da? Acum, ce privește corupția, sigur că există cu siguranță corupție în Croația, dar mai există și în alte țări în Uniunea Europeană care au această problemă. Da? Și să știți că m-am bucurat foarte mult și mi s-a încăzit inima când am văzut că atât de mulți colegi sloveni s-au exprimat în favoarea aderării Croației și, care, și, și să știți că multe vreme n-aș fi crezut că uh, Um, în, în, în lumina istoricului bilateral uh, între Croația și Slovenia, atâta, uh, va exista un, atât, un sprijin sloven atât de important pentru Croația. Eu sper ca uh, și politicienii sloveni acum să se uh, depășească acele obstacole care mai sunt în calea aderării Croației, să se găsească o soluție pentru ceea ce trebuie soluționat. Eu sper Cred că există de altfel deja o hotărâre uh, în acest sens la Zagreb. Eu sper că Croația, Croația la rândul său nu va pune nicio piatră în calea altor state care vor să, dorea, uh, vor să adere pe viitor la Uniunea Europeană. Eu sper că eu sper că voi mai fi uh, aici sau voi mai fi cel puțin printre aceia care gândesc încă limpede și care se vor putea bucura de aderarea și altor state din Balcanii de Vest după Croația. Mulțumesc. Miss Vârbat. Mulțumim, doamna Pac. Are cuvântul doamna Vârbat. Thank you, Mr. Chair. Uh, I'll try to be brief. The... Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă, pentru că văd că ne-am întins foarte mult cu dezbaterea. Îi mulțumesc în primul rând raportorului, domnul Rojcek, pentru perspectiva pozitivă asupra Croației exprimată în raport. Le mulțumesc și raportorilor din umbră. Cred că și ei împărtășesc perspectiva raportorului. S-au menționat problemele bilaterale de mai multe ori astăzi. Aș dori să subliniez că, așa cum ne-a spus și colega PAC, în mandatul anterior, Parlamentul nostru a votat unanim o declarație cu privire la ceea ce dorim în ceea ce privește vecinii de regiune ne-am ex- am confruntat cu foarte multe uh, conflicte negative cu vecinii care au încercat, au încercat să zădărnicească planurile noastre. Dar ambiția europeană era, în primul rând, uh, una a Croației. Problema Ljubljanska Bank este una controversată. Noi avem încredere că, până la urmă, Premierii vor rezolva problema cât mai repede. Există negocieri în curs, dar am încredere că vom găsi o soluție bună pentru ambele părți. Și sunt sigură că va fi o soluție de care toată lumea va fi mulțumită. Și am încredere că va fi și una oportună. În ceea ce privește monitorizarea post-aderare, eu consider că astfel conceptul negocierilor ar cădea. În calea sa spre aderare, punctul forte al uh, Croației a fost consensul general din Parlamentul Croației, consensul între partidele politice privind uh, aderarea la Uniunea Europeană. având în vedere lunga cale uh, făcută și procedurile îndelungate, am transformat țara într-una nouă și am consolidat instituțiile, iar acum, cu siguranță că nu vom face uh, regrese. Prin urmare, procesul este unul definitiv. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Marinovici. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Le mulțumesc colegilor, stimați colegi, dragi prieteni, mai ales domnul Rocek. Acum am ajuns în etapa decisivă cu aderarea Croației și cred că este momentul să ne exprimăm mulțumirea că am ajuns membru al Uniunii Europene. Așa cum a spus colega mea, suntem hotărâți să ne deprim sarcinile, să combatem corupția, să aplicăm statul de drept. Cred că este o muncă neobosită și permanentă, dar După cum tocmai a menționat Tania, suntem pe deplin pregătiți ca națiune, ca cetățeni, suntem complet maturi și hotărâți să ne rezolvăm problemele și să rezolvăm chestiunile nerezolvate cu vecinii noștri. Aș dori însă să subliniez ceva ce nu am auzit, dar care mi se pare demn de a fi prostit. După cum am spus, suntem pregătiți să combatem corupția, să aplicăm statul de drept, să reformăm sistemul judiciar și așa mai departe. Dar suntem gata să ne respectăm promisiunile pentru cetățenii noștri să rezolvăm, să ne dezvoltăm statul de drept și um, bunăstarea oamenilor. Cred că este o problemă doar în Croația, ci în întreaga Europa. Oamenii trebuie să aibă încredere în noi. Vă mulțumesc. Thank you very much. Before giving the floor to Mr. Rocek for his short... Înainte de a da cuvântul domnului Rocek pentru unele observații de închidere, Uh, îi dăm cuvântul domnului Lange de la Direcția Generală de Extindere. Mulțumesc, domnule președinte. M-am gândit că uh, dacă e vorba deja atât de mult despre acest uh, proces de monitorizare, poate n-ar fi rău să vă spun care sunt ultimele noutăți în ce privește acest proces de monitorizare. Cooperăm în, intens cu Croația și încurajăm uh, partenerii croați să facă ceea ce este necesar pentru a-și, a se achita de toate uh, obligațiile ce și le-au asumat. Și de aceea vreau să vă uh, informez în ce privește noutățile legate de prioritățile uh, stabilizate. Privatizarea produs split, de exemplu, pot să vă spun că Croația a predat deja planuri revizuite cu privire la această Eh, revizuiri, eh, la această privatizare, iar dacă Colegiul Comisarilor vin, eh, miercurea va adopta și va aproba acest plan, atunci privatizarea se poate termina până la sfârșitul lunii. Apoi, pe 25 ianuarie a fost înființată o comisie care s-a întâlnit deja și în, în februarie, o comisie pe tema combaterii conflictului de interese. Apoi avem un plan de finalizare, un alt capitol până la 31 martie, deci o temă, iată, care nu va fi finalizată până la publicarea raportului nostru, dar care va fi Uh, uh, publicată. O altă prioritate o reprezintă problema traducerii. Um, procesul de traducere a acquis comunitar s-a accelerat semnificativ. Uh, în ziua publicării raportului nostru nu vom avea o traducere 100% a acquis dar cu această viteză cred că până la momentul aderării, întregul acquis va fi fost tradus. În ce privește relația între Croația și Bosnia, vinerea trecută, comisarul Fiul a prezidat o întrevedere între cei doi miniștri de externe, a croați și din Bosnia-Herzegovina. La această Uh, chestiune, această reuniune a tratat probleme teritoriale rămase neclarificate uh, și anume unele chestiuni care vizează uh, obligația Croației de a aplica acquis comunitar din momentul aderării, ceea ce ar putea crea unele probleme cu țări vecine. Deci nu este vorba aici de chestiuni bilaterale, ci de chestiuni tehnice prin care care trebuie soluționate de cei doi miniștri pentru ca lucrurile să fie limpezi în momentul aderării Croației. Mulțumesc! Rocek. Mulțumesc, domnule Lange, și acum, domnul Rocek, vă rog să sumarizați, să rezumați intervențiile. Vreau mai întâi, domnule președinte, să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor valoroase, pentru comentariile, opiniile lor. Nimeni nu pune sub semnul eli uh, stadiul de pregătire și uh, aptitudinile Croației de a adera la 1 iulie. Există, de asemenea, și un consens foarte larg pe tema compromisurilor pe care le-am formulat. Cu toții suntem conștienți de faptul că noi aici, în Parlamentul European, dar și colegii din Parlamentul Croat, uh, Eh, și colegii din guvernul croat știm cu toții că lupta împotriva corupției, eh, instituirea statului de drept, eh, sunt deziderate care ne vor preocupa și după momentul aderării. Deci, acolo unde facem apel la autoritățile croate de a lupta în continuare împotriva uh, corupției, uh, unde invităm autoritățile croate să uh, investigheze și să inventereze toate cazurile de conflicte de interese, corupție și așa mai departe. Astea sunt lucruri pe care le-am incorporat pentru a integra compromisurile dumneavoastră, uh, amenamentele dumneavoastră și observațiile dumneavoastră. Dar nu pot fi de acord cu propunerea doamnei Macovei de a institui un mecanism de monitorizare post-aderare. După cum am menționat și domnul Postel și alții, ne aflăm la sfârșitul procesului de aderare. Și după cum a spus și domnul Bojinovici, dacă punem Croația pe ța- lista țărilor e, eh, e, eh, supuse monitorizării, punem sub semnul îndoielii Uh, și semnul întrebării nu luni, ci ani de zile de pregătiri și în Parlamentul European, și în Parlamentul Croat, și în Croația în general. Deci cred că există un consens uh, clar uh, conform căruia Croația este pregătită, mecanismele sunt puse în aplicare deja. Așa cum acest lucru este la fel existent și în România și în țara mea. Sigur, în continuare, în toate țările noastre, trebuie să ne, continuăm și pe, să ne concentrăm și pe viitor, pe lupta împotriva corupției, um, a conflictelor de interese și așa mai departe. Dar cred că, și încă o dată spun, ar fi o greșeală gravă care ar compromite procesul de aderare dacă Croația ar fi inclusă pe lista țărilor monitorizate post-aderare. Acum, Eh, domnule Weigel, ați vorbit de amenamentul dumneavoastră 28. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar nu cred că ar trebui menționată explicit vreo instituție sau alta. Um, pentru că aici eh, solicităm autorităților croate să rămână vigilente în ce privește eh, respectarea uh, drepturilor omului, combat, eh, combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor minorităților, migranților, comunității LGBT, etc. Deci nu cred că trebuie să eh, avem această listă indicativă de câteva instituții sau, sau comunități. Cred că mai degrabă se impune să rămânem eh, într-o formulare generică. Iar în ce privește amendamentul oral numărul 3, cred că este unul corect și oportun pentru că uh, și noi considerăm că uh, că implicarea societății civile uh, în activitatea parlamentară este importantă. În ce privește ratificarea, mă bucur că cu toții suntem de acord, așa cum au zis-o și colegii sloveni, că ratificarea în aceste trei state care au mai rămas Uh, codașe trebuie să fie prioritară. Sperăm așadar că până în 11 martie se va ajunge la un acord uh, în această, prezint, pre, uh, în această privință și că în Parlamentul Sloven se va ratifica tratatul de aterare. Și pentru colegii noștri sloveni, dar și pentru noi toți este foarte important ca între Slovenia și Croația să existe relații excelente pentru că aceste două, două state reprezintă un exemplu pozitiv pentru sârbi, bosniaci, pentru montenegrini și pentru alte popoare din Balcanii de Vest. Încă o dată, mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Thanks to the rapporteur and to all of... Mulțumim uh, tuturor, mulțumim raportorului și tuturor celor care au contribuit la dezbatere și v-aș reaminti că vom vota acest raport mâine, după amiază. Acum, raportul privind progresele înregistrate de Islanda în procesul de aderare în 2012. După cum știm cu toții, Islanda a negociat cu Uniunea Europeană începând cu 2011 aderarea sa uh, convorbirile până acum au avansat uh, rapid și fără hopuri. Însă, din ianuarie, negocierile uh, au au încetinit din cauza că în Islanda vor avea loc alegeri parlamentare la sfârșitul lunii aprilie. În acest context politic, raportorul nostru permanent, domnul Preda, a examinat cu atenție cele 41 de amendamente depuse eh, la documentul său și s-a pus de acord cu raportorii din umbră asupra a șapte compromisuri. Dau acum cuvântul domnului Preda ca să ne prezinte amendamentele de compromis. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Domnule președinte, <clears throat> mai așteptăm câteva secunde până se calmează bucuria intrării Croației la 1 iulie. Ok, mulțumesc. Așa cum uh, ați spus, uh, uh, e vorba despre raportul referitor la Islanda. Vă reamintesc că am avut o primă dezbatere în comisia noastră în 13 decembrie anul trecut. Pe 18 decembrie a fost uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Așa cum ați spus, uh, există 41 de amendamente depuse, majoritatea, cred eu, foarte utile pentru îmbunătățirea raportului și aș vrea să le mulțumesc uh, tuturor colegilor care au depus aceste amendamente și cu siguranță colegilor care ca raportori din umbră au colaborat cu mine pentru a ajunge la uh, Uh, o lectură de consens uh, în privința chestiunii islandeze. Am formulat, așa cum ați menționat, domnule președinte, șapte amendamente de compromis, uh, în principiu acceptate de celelalte grupuri politice. Am avut o reuniune la Strasbourg în timpul ultimei sesiuni plenare și foarte pe scurt a spune câteva cuvinte despre fiecare dintre uh, Uh, aceste texte de compromis. Primul dintre ele se referă la paragraful uh, întâi, primul paragraf al uh, rezoluției și tratează chestiunea procesului general de negociere. Al doilea compromis se referă la paragraful 8, care ia notă de decizia guvernului islandez de a încetini ritmul negocierilor înaintea alegerilor din aprilie. Al treilea compromis se referă la paragraful 9, în care notăm fluctuațiile opiniei publice islandeze privind aderarea la Uniune și, în același timp, încurajăm uh, activitatea Centrului de Informare al Uniunii din Reykjavik, de mai multe ori, din păcate, descris în uh, societatea islandeză ca un centru de propagandă, din nefericire. Al patrulea compromis uh, se referă la ridicarea controlului capital, de capital privitor la capitaluri uh, și acoperă paragraful al 13 din moțiune. Al cincilea compromis aduce mai multe modificări paragrafului 19 despre pescuit și uh, compromisul al șaselea uh, se referă la disputa asupra macroului, am să revin asupra acestei chestiuni, nu înainte de a spune că al șaptelea compromis pe care l-am realizat împreună cu colegii mei acoperă un amendament pe care l-am depus uh, eu însumi, ca și amendamente depuse de colegii mei, domnii Tannock și Atkins, referitoare la colaborarea dintre Uniune și Islanda în chestiunea arctică. Am ajuns împreună cu uh, alți colegi la reformulări care sunt exprimate prin trei amendamente orale, 1, 2 și 5, Amendamentul uh, oral uh, numărul 4 a fost formulat ca urmare a verdictului în cazul iSafe, despre care am mai discutat în comisia noastră. Acest uh, amendament oral ia în considerare decizia adoptată de Curtea de Justiție EFTA, precum și angajamentul guvernului de la Reykjavik de a continua plățile către Olanda și Marea Britanie. Cred de altfel că rezolvarea, rezolvarea acestei dispute Uh, care uh, a aruncat o umbră asupra procesului de aderare până acum, e în acest moment de natură să bucure toate părțile. Din păcate, nu același lucru poate fi spus despre disputa referitoare la cotele de macrou. În ciuda numeroaselor runde de negociere, nu s-a reușit un acord între statele frontaliere și iată de ce am dorit să reflectez uh, poziția uh, Comisiei Europene prin formularea amendamentului oral numărul 4, în care mi-am exprimat regretul că Islanda a ajuns din nou să-și determine în mod unilateral cota uh, de macrou, cota de pescuit referitoare la macrou. În ceea ce mă privește, consider că toate părțile implicate în dispută trebuie să facă un efort pentru a avea un, un acord Uh, care să permită un fond evitarea suprapescuitului, pescuitului excedentar uh, al acestei specii din ultimii ani. Uh, vom vota mâine acest text în comisie. În plen, textul moțiunii va fi dezbătut pe 13 martie, iar votul este programat pentru 14 martie. Aș încheia cu îngăduința dumneavoastră și pentru că așa s-au potrivit lucrurile, am discutat înainte despre Croația. Ehm, spunând următorul lucru, îmi amintesc că atunci când uh, Islanda a început uh, negocierile, unii dintre colegii croați se temeau ca nu cumva Islanda să o ia înaintea Croației. A existat această dezbatere uh, și în Croația și în afara ei. Răspunsul pe care l-am dat acestor temeri a fost evident acela că aderarea e bazată pe meritele fiecarei țări și pe ritmul uh, uh, angajării negocierilor. Iată că astăzi uh, ne bucurăm cu toții pentru intrarea Croației la 1 iulie, în timp ce constatăm că la Reykjavik ritmul negocierilor a fost încetinit dintr-o rațiune electorală. N-am să comentez mai mult, dar trebuie spus că în aprilie sunt alegeri în Islanda și cu câteva săptămâni înainte de aceste alegeri guvernul a decis să încetinească ritmul în care uh, se negociază, pentru ca în acest fel um, dezbaterea electorală să nu fie uh, acceptată. Nu fac, repet, niciun fel de observație suplimentară, dar e un fapt pe care suntem obligați să-l uh, constatăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim, domnule Preda. Aș dori să vă reamintesc că la 17.30 eh, ministrul pentru afaceri externe și comerț al Irlandei va sosi în fața noastră, deci vă rog să fim subcinți și la punct, vorbim la punct. Dau cuvântul doamnei Șache în numele grupului ALDE. Um, Mulțumesc. Discuția pe uh, legătură cu Croația a fost foarte aprinsă. Colegul meu, Van Balen, care era raportor din umbră pentru grupul liberal, a trebuit să plece din acea cauză, dar în numele său vreau să spun că el consideră că nu, este, nu există niciun obstacol în calea aderării Islandei și apreciem faptul că, deși Islanda nu are nicio, nicio obligație, există un, un acord pentru a răscumpăra uh, Uh, fondurile iSafe și el este de acord cu raportul și asta dorea să vă transmit eu. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr a fost scurt. Domnul Rocek. Da, și eu voi vorbi pe scurt, domnule președinte. Deci în numele domnului în care n-a putut fi astăzi aici, mulțumesc și eu raportorului pentru o, uh, un raport foarte bun și echilibrat și o cooperare excelentă și pentru o abordare constructivă a ținut cont de amendamentele noastre. La început ne-am avut o problemă cu amendamentul de compromis numărul 2, pentru că noi nu considerăm că Parlamentul ar trebui să facă comentarii în legătură cu ceea ce face guvernul islandez. Acum uh, s-a ajuns la o formulare mai echilibrată și sunt de acord cu ea. Cred că unica problemă e amendamentul 4 al raportorului, deci compromisul 4, uh, pardon, amendamentul de compromis numărul 6, Poate acolo se poate spune că regretă anunțul uh, Islandei în legătură cu cota la Macro. Aici uh, poate că comentariul nu este prea constructiv și de aceea obiectăm și vom vota împotrivă mâine. Dar, în rest, în numele grupului S uh, și D, nu cred că e nicio problemă și așteptăm cu interes votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele grupului ECR, Sir Robert Atkins. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe domnul Preda pentru un raport foarte echilibrat și pentru modul în care a purtat discuțiile uh, în legătură cu amendamentele de compromis. A fost o atitudine foarte echilibrată, la fel cum a fost domnul Preda echilibrat când a prezidat uh, delegația care s-a deplasat la Reykjavik. Deci mulțumim. Cum spuneau și alți colegi, raportul nu e controversat. Sunt sigur câteva probleme uh, minore care au fost evocate azi legate de macro și aspecte legate de pescuit ale discuțiilor. Dacă e să vorbesc cu colegul meu, domnul Stevenson, fostul președinte al Comisiei de Pescuit, domnia sa are o atitudine de dreptul exclusivă când e vorba de macro. Însă, mă rog, dincolo de, lăsând gluma deoparte, e o problemă și trebuie să recunoaștem asta. La fel și cu agricultura, unde mai există îngrijorări. Cu capitolele acestea, noi trebuie să avem discuții nelungate înainte de a le încheia. Ca, la fel ca raportorul, mă bucur că se pare că s-au încheiat discuțiile financiare legate de dificultățile financiare ale Islandei, dar, uh, mă rog, un, chiar seara trecută mă uitam la BBC World și ei spuneau cât de bine și-a rezolvat Islanda problemele și ce viitor strălucit are Islanda. Bun, dacă acest viitor uh, înseamnă că ei vor fi membri ai Uniunii Europene, rămâne de văzut. Vom vedea ce se întâmplă după alegeri. Așteptăm cu interes, dar din, ce, din punctul nostru de vedere nu avem nicio problemă cu raportul și spun că îl vom susține la vot. Mulțumesc, nimeni nu mai dorește să vorbească, deci vă rog pe domnul Preda, pe, dacă are concluzii, de, să vorbească. Vreau a mulțumi uh, colegilor pentru uh, reacții. Uh, am, am notat um, reținerile venite din partea grupului socialist. Vom, vom găsi, sunt convins, o, o soluție. Mâine, dacă nu se poate prin compromis, se poate evident prin vot. Mulțumesc mult! Thank you very much. Uh, Mulțumesc! Iată, încheiem uh, dezbaterea, dar vă reamintesc că vom și vota acest raport și anume votul va avea loc mâine după amiază. Bun, și acum trecem la prima evaluare a raportului privitor la libertatea presei și a mass media în lume documentul de lucru pregătit de raportoare, doamna Maritie Scache, eh, a fost distribuit. Știm că e vorba de un raport care a fost pregătit eh, vreme nelungată. Totuși mă bucur că în sfârșit a început eh, procesul de examinare cu votul în plenar planificat de sesiunea din iunie și termenul pentru depunerea amendamentelor 9 aprilie. Mă bucură faptul că raportarea indică în document uh, abordarea de a nu uh, suprapune munca sa cu ceea ce fac organizațiile civile din acest domeniu, care emit rapoarte anuale în legătură cu situația presei și libertății presei. De asemenea, vreau să felicit raportarea pentru că uh, a avut o atitudine de colaborare, s-a consultat cu toate părțile, a publicat și un apel uh, la reacții pe uh, website-ul ei. Dragi colegi, e clar că libertatea și dreptul la exprimare în vecinătatea noastră și nu numai uh, este din ce în ce mai îngrădită. De ce raportul nostru vine la timp. Și cu asta dau cuvântul autoare, doamna Scache. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneți, e vorba de prima, primul schimb de opinii pe baza unui proiect de document la care a participat uh, societatea civilă, toți actorii implicați și uh, cei care n-au făcut-o până acum sunt bineveniți să o facă. Nu trebuie să vedem doar ce s-a întâmplat cu acest uh, uh document, ci vedem în fiecare zi la știri că zi de zi, din păcate, jurnaliștii sunt atacați, uși, uciși intimidați uh, peste tot în lume. În același timp, presa și libertatea ei sunt esențiale pentru echilibrul puterii, pentru transparență, acces la informație, libertate de expresie și dezbatere pluralistă. Și nu e vorba doar de faptul că jurnaliștii sunt supuși amenințărilor, ci există și noi tendințe, cum ar fi criza economică, digitalizarea. Acestea înseamnă noi dinamici Eh, și eh, o nouă lume în care trebuie să acționeze mass media. Noi trebuie să ne asigurăm că accesul la informații este de anumită calitate, dar trebuie să vedem cum evaluăm această calitate și, anume, și de asemenea cum evaluăm obiectivitatea informațiilor. E important acest lucru pentru că noi încercăm să avem o politică comună de securitate externă și trebuie să îmbunătățim eh, liber, apărarea libertății presei în întreaga lume ca să spun lucrurilor mai clar, nu înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să se amestece în conținutul articolelor care apar în presă. Dar vreau să spun că ar trebui să facilităm, să promovăm, să protejăm platforme deschise și libere. Documentul despre care vorbea președintele s-a bucurat de reacțiile tuturor celor implicați Însă sper că colegii vor fi de acord că nu dorim să repetăm ceea ce face deja societatea civilă. De aceea eu am ales să nu menționăm țări specific, cadruri specifice de țări, pentru că virtual în toate țările, inclusiv în unele state membre ale noastre, există probleme nerezolvate cu libertatea presei. Deci am dorit o abordare mai tematică, acum mă voi referi la câteva chestiuni uh, pe care trebuie să le analizăm împreună și, și apoi, sigur, cu interes aștept reacțiile colegilor. Pe de-o parte, vedem că oamenii de rând, ca să spun așa, din ce în ce mai mult acces la informație ca rezultat al răspândirii internetului și a îmbunătățirii situației libertății mass media. Dezbaterea este din ce în ce mai liberă. Cei de la putere sunt criticați Însă tocmai impactul jurnalismului independent este cel care amenință pe unii de la putere. De fapt, unii consideră că uh, e o amenințare presa la adresa celor care vor să-și ascundă faptele de corupție sau alte infracțiuni. De aceea, jurnaliștii se confruntă încă cu multe restricții din partea guvernelor. În multe țări, Există amenințări fundamentale asupra uh, presei, e vorba de legi, regulamente, amenzi, intimidări sau situații de oligopol, de monopol, uh, care includ politicieni sau alții cu conflicte de interese. Asta limitează accesul la informație sau uh, aduce chiar la amenințări la adresa libertății presei. Există și cazuri extreme în care jurnaliștii sunt asasinați sau uh, închiși. E vorba și de cazuri de cenzură și inclusiv autocenzura. Asta nu are impact doar asupra drepturilor omului, ci și asupra impactului climatului de afaceri, mă scuzați. Deci eu cred că o informație liberă ar trebui să fie o prioritate a noastră atunci când vorbim despre libertatea mass mediei. De asemenea, există și anumite evoluții economice, criza, digitalizarea, toate acestea au impact asupra libertății jurnaliștilor și a presei, pentru că trebuie să recunoaștem că și uh, interesele, comer- interesele comerciale câteodată intră în conflict cu interesele publice. Când vedem ce se întâmplă în, uh, pe internet, iată, aproape toate platformele și serviciile sunt în mâini private, pe când oamenii percep internetul ca fiind un spațiu public mă voi mai referi la amenințări eh, la, eh, ale guvernelor la adresa jurnaliștilor sau a proiectorilor drepturilor omului. Am menționat eh, presiuni juridice, dar și abuzul legislației antiteroriste. Asta în întreaga lume. Pe de altă parte, guvernele poate să poate, își pot utiliza pârghiile în uh, publicitate, acordarea de uh, publicitate de stat sau acordarea de licențe. Și mai ales când e vorba de mass media publică, independența lor este pusă sub semnul întrebării. Așadar, voi uh, menționa în final câteva sugestii de acțiune pentru Uniunea Europeană pentru a apăra libertatea mass media în lume. Eu cred că trebuie să fim ambițioși și, pentru moment, deși avem o serie de proiecte și politici pentru a apăra libertatea mass media și serviciul, ă, asta parțial de la serviciul nostru de acțiune externe, nu prea avem ă, coerență în ceea ce facem. Și nu prea avem repere, deci cred că avem nevoie de o viziune mai durabilă în legătură cu situația libertății mass media în lume, cu o viziune pe termen lung cu mai multă claritate în legătură cu condițiile, cu programele noastre, în legătură cu programe geografice, acorduri comerciale și așa mai departe, acorduri comerciale în întreaga lume. Deci, eh, să ne gândim la toate aceste aspecte și astfel putem asigura că acționăm coerent. Există instrumente, cum ar fi instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, avem și instrumente de natură geografică la îndemână, dar uh, trebuie să fim uh, siguri că nu sunt accesibile doar organizațiilor mari, ci și uh, ONG-urilor de mici dimensiuni. Oricum, trebuie să punem accentul pe ceea ce se întâmplă în mass media, în presă și să ne concentrăm pe strategii pe termen lung, să ajutăm actorii locali, comunitățile și persoanele din țări terțe ca să-și mențină independența. Cu asta am încheiat și aștept reacțiile din partea colegilor. Thank you very much, Ms. Iaconsari. Mulțumesc, doamna Iaconsari, acum. Kiitoksia raportori Shaakelle tästä mielenkiintoisesta. Mulțumesc, doamnă raportor. Este o analiză foarte interesantă. Ar fi fost uh, bine dacă am fi avut o audiere generală și raportorii din umbră și-ar fi putut exprima ideile, dar oricum titlul Libertatea presei și mass mediei în lume este unul bun, pentru că E vorba de probleme importante care sunt abordate în mod ambițios. Cred că ar fi bine să menționăm și statele în care a fost slăbită libertatea presei. Nu doar societatea civilă ar trebui să analizeze acest aspect. Cred că este o valoare europeană importantă ce trebuie analizată. Dacă vedem tendința din lume, dacă cetățenii au mai multe posibilități ca oricând de a-și exprima ideile în presă. Pe de altă parte, libertatea presei tradiționale este limitată și cred că este o tendință îngrijorătoare se manifestă în afara Uniunii, în Turcia, în Rusia, dar și în Europa. De pildă, în Ungaria, în Regatul Unit, au existat scandaluri. Regatul Unit a reușit să rezolve aceste chestiuni, dar în alte părți există reguli antiteroriste, antiterorism, care au fost folosite pentru liber, uh, limitarea libertății presei și care au afectat-o. Ar fi un aspect foarte interesant de analizat. Doamna raportor spune că societatea civilă trebuie să analizeze libertatea presei. și că nu ar trebui să menționăm anumite state, dar cred că ele trebuie menționate. Nu trebuie să trecem sub tăcere situațiile unde lucrurile s-au înrăutățit drastic. Turcia este cea mai mare închisoare pentru ziariști din lume. Există mai mulți ziariști în uh, închisoare în Turcia decât oriunde în altă parte. E o idee bună și o strategie comună a Uniunii Europene. De asemenea, acordurile internaționale, condiționalitățile referitoare la uh, libertatea de exprimare, la drepturile omului, acestea nu pot fi aplicate în momentul de față. E vorba mai mult de discuții decât de acțiuni concrete. De exemplu, Kazakhstanul. Sunt raportor pe Kazakhstan am acceptat rezoluțiile noastre, dar imediat după ce am ratificat rezoluțiile, după ce le-am acceptat, am fost în Kazakhstan. E un lucru important, de aceea îl menționez. Acolo am fost foarte dezamăgiți. Doamna Ashton nu a menționat încălcările în ceea ce privește libertatea presei. În Kazahstan, libertatea presei nu există. Avem și un reprezentant pentru drepturile omului și cred că aceste drepturi de bază trebuie abordate la un loc și trebuie rostite cu o singură voce. Cred că documentul de lucru este unul reușit. Ai iată problemele care există, sper că vă veți gândi la ele. Eu cred totuși că ar trebui să propunem măsuri concrete și să avem sugestii concrete. Iar Uniunea Europeană ar trebui să lucreze în mod coerent. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Salafranca. Mulțumesc, domnul Salafranca. Sí, gracias. Eh. Mulțumesc, domnule președinte, acest document de lucru, pentru că dacă am înțeles bine, e vorba doar în acest moment de un document de lucru. Cred că se preferă la o temă fundamentală, și anume cea libertatea presei și libertatea mass media, care sunt vitale, după cum știm cu toții, pentru orice fel de regim democratic. Cred că nu avem uh, mai mult de făcut decât uh, de a ne referi la raportul uh, comisiei noastre în legătură cu situația mass media în fiecare an sau lista candidaților la premiul Saharov, ca să înțelegem importanța faptului că adesea uh, reprezentanții mass media sunt lipsiți de libertate în diverse țări, nu doar aflate în tranziție democratică. De aceea cred că trebuie să consacrăm acestui, infor, acestui raport, măsurat toată importanța pe care o merită și cred că sunt probleme fundamentale care se referă nu doar la nivelul mass mediei clasice sau tradiționale, ci și noile medii electronice. Și la aceasta se referă raportarea. Aceste nouă medii electronice sunt foarte complexe și problemele referitoare la ele sunt complexe. De multe ori în unele țări, cum am văzut recent în țările primăverii arabe, regimurile de tip totalitar împiedică libertatea de circulație pe internet, a ideilor și a informațiilor și afectează foarte grav uh, exercitarea drepturilor omului. Cred că, independent de dimensiunea digitală a acestui raport, ar fi important nu doar să ne bazăm și pe Uh, reacția celor care folosesc internetul, ci și pe opinia asociațiilor de profesioniști din mediile de comunicare și cred că comentariile anterioare uh, sunt adevărate și corecte. Ar trebui să fie interesant ca unele țări care au încălcat sistematic uh, drepturile de mm, comunicare și libertățile vreți să fie și numite. Există și raportul anual pentru drepturile omului, dar cred că există unele țări care, într-adevăr, merită din cauza virulenței cu care uh, combat libertatea de expresie, merită să fie menționate în acest raport, ca exemple negative, desigur. Și consider, domnule președinte, că am putea să cerem raportoarei, eventual, să fie mai precisă, mai concretă în ce privește calendarul și termenele în care consideră că își va prezenta raportul. Eu cred că dimensiunea fundamentală nu e doar o analiza problematicii uh, acestei teme și mai ales, după cum foarte bine spune autoarea, e vorba de răspunsul pe care trebuie să-l dea Uniunea Europeană pentru a încerca să apre în, cu politicile sale uh, libertatea presei. Și, dacă îmi permiteți, am și o critică mică față de raport. Cred că poate trebuie să fim mai prudenți atunci când facem referire la termin, în terminologia pe care o utilizăm când spune raportoarea că Uniunea Europeană ar putea să educe guvernele. Eu cred că Bun, se înțelege ceea ce spune ea, dar nu trebuie să încercăm să privim de sus uh, pe uh, partenerii noștri, să ne alegem mai bine cuvintele. Deci, insist că este un document de lucru și este, se ocupă de un uh, element fundamental, dreptul la liberă informațiile, libertatea presei. E uh, unul din rapoartele care să, trebuie să fie exemplare pentru legislatura noastră, este uh, un, o temă sensibilă și cred că ar trebui să avem un răspuns, mai ales prin programele pentru drepturile omului și să ne concentrăm și în mobilizarea sau stimularea unui program specific în cadrul politicilor noastre. Mulțumesc! Thank you very much. Concerning the timetable... Mulțumesc! În ceea ce privește calendarul, al do a doua a examinare a proiectului de raport va fi pe 28 martie. Termenul limită pentru amendamente, 9 aprilie, după cum am menționat la început, examinarea amendamentelor în AFET, pe 6 mai și apoi votul în ziua următoare, pe 7 mai, iar votul în plen în sesiunea din iunie. Voi profita de acest prilej ca să invit grupurile politice să își numească raportorii pentru acest raport din proprie inițiativă. Doamnă Șache, aveți cuvântul, dar fiți succintă. I'll be brief. Mulțumesc, voi fi succintă, dar cred că trebuie să le răspund comentariilor făcute de doamna Iacunsari și domnul Salafranca. Cred că, în general, suntem de acord. M-am referit la abuzul uh, de regulile antiterorism, de limitarea libertății de exprimare și libertății presei. Cred că este important să punem în lumină țările cu probleme, dar acesta este un document de lucru, nu am vrut să listez țările pentru că ar fi o listă foarte lungă. Trebuie să căutăm un mod inteligent în care să facem acest lucru, dar când e vorba de uh, țări importante pentru Uniunea Europeană, cum ar fi Turcia, țări care sunt incluse în politica noastră de extindere, atunci trebuie să abordăm aceste lucruri în mod specific, pentru că avem anumite responsabilități acolo. Același lucru e valabil și în ceea ce privește condiționalitățile în acordurile comerciale. Credibilitatea Uniunii este esențială și trebuie să invocăm condiționalitățile când e nevoie. Apoi, comentariile domnului Salafranca. Cred că avem idei asemănătoare, dar comentariul său privind anumite limbi este binevenit. Este important în ceea ce privește schimbul de bune practici, cadrul legal în care poate fi garantat libertatea presei, spre exemplu, după conflicte sau în țările în tranziție. Dar trebuie să avem grijă când sugerăm că Guvernul trebuie să fie educat. Trebuie să vedem dacă putem să evaluăm raporturile privind drepturile omului. Abia aștept să lucrez cu colegii și comentariile sunt binevenite până, în, până pe 5 martie, dacă vreți să fiți cooptați în primul proiect. Mulțumesc! Thank you very much. That concludes the... Mulțumesc. Încheiem examinarea acestui uh, punct de pe agenda. Trecem acum la Bosnia și Herțegovina. Este prima examinare a proiectului de raport privind Bosnia și Herțegovina, ultimul din seria de nouă propuneri de rezoluție privind state uh, incluse în politica de extindere țara este în pericol să rămână în urmă față de alte state din Balcanii de vest, pentru că progresele în procesul de aderare au fost limitate. Până acum nu a reușit să îndeplinească, să atingă obiectivele privind uh, pentru ca acordul de asociere și uh, stabilizare să intre în vigoare și să poată deveni candidată. Avem aceeași îngrijorare de mulți ani, lipsa unei viziuni comune a liderilor politici privind direcția viitorului țării. Îi dau acum cuvântul raportorului nostru, doamna Pac, ca să facă un rezumat al descoperirilor sale. Mulțumesc, deja ați spus tot ce aveam de spus. Putem să încheiem. Fiecare știți că primăvara trecută am uh, realizat un ultim raport și am așteptat cu raportul până când puteam să fac și o comunicare pozitivă pe marginea sa. Acum am așteptat la fel, dar nici acum nu am reușit așa cum am vrut, pentru că și anul ăsta suntem acolo unde ne aflam anul trecut când credeam că am depășit anumite obstacole. Țara este divizată, asta e problema este o moștenire a acordului de la Dayton și eșecului acelui acord. Pentru că țara are o Constituție care nu a fost elaborată în țară, ci care a fost uh, redactată la Dayton. Și asta e o moștenire foarte grea. Uh, de mai mulți ani există o hotărâre și o solicitare din partea Curții Europene a Drepturilor Omului pentru ca țara să elimine problema discriminării. Dar nu, nu țara a fost cea care a impus aceste discriminări, ci comunitatea internațională. Hotărârea în așa numitul caz, caz Sedi Finci spune că toți cetățenii, indiferent de convingeri, origini și așa mai departe, pot, fiecare cetățean poate să se angajeze politic. Dar dacă nu ești uh, de anumită etnie, ești din altă parte și dacă ești un altul, nu mai poți să te integrezi nicăieri. Problema este așadar că uh, uh, această Constituție nu a fost nu a fost elaborată în țară, în urma unei dezbateri publice, ci a fost cusută cu ața albă la Dayton și forjată așa într-o noapte. Deci, uh, cred că nu trebuie să criticăm pe oameni pentru lucruri de care nu sunt răspunzători. Apoi, problema cea mai mare este că uh, țara este uh, împărțită în două entități, Republica Srpska și Federația Croată Muslimă, musulmană. Da? 12% croați, restul musulmani. Problemul federației este apoi că ea nu poate funcționa pentru că este structurată după acordul de la Washington din 94, într-un fel în care nu permite niciun fel de acțiune politică. Există 10 cantoane cu 10 prim-ministri, cu o sumedenie de alți miniștri și de funcționari peste care se suprapune guvernul federal și peste acela se suprapune statul uh, Bosnia-Herzegovina. Deci, iată, cu astfel de, structură, astfel de structură nimeni nu poate funcționa. Asta e dificultatea. Și nimeni până acum n-a încercat să-i ajute pe oameni să-și schimbe această structură. Pentru că Așa e ea din 96 încoace. Problema însă este că toți aceia care trăiesc acolo, care au avut posturi, care au posturi acum, evident că nu vor să renunțe la structura de acum, pentru că atunci o grămadă de politicieni ar deveni șomeri, o grămadă de oameni ar rămâne fără funcții într-un aparat administrativ absolut inutil și desuet. Deci noi nu ne-am încopat de asta, Comisia Europeană nu s-a preocupat de această problemă și singura care, trebuie să spun asta cu regret, care s-a ocupat de această chestiune sunt eu. Dar cu asta mi-am făcut mai mulți dușmani decât prieteni. Între timp, administrația americană uh, uh, s-a gândit că trebuie să facă și ea ceva și uh, acum vine cu prime soluții să, să, să rezolve o problemă din exterior. Dar într-o țară uh, nu poți să rezolvi lucruri din exterior, pentru că oamenii ei înșiși, în teren, trebuie să-și dea seama de situația în care trăiesc și trebuie să vrea să schimbe ceva. Și apelez la Comisia Europeană să să facă ceva, să se activeze și să nu lase iar pe mâna americanilor o inițiativă care vedem că în cazul Dayton, în afară de faptul că a, a încheiat războiul, n-a făcut nimic și n-a adus niciun beneficiu. Din păcate, constatăm că țara uh, alunecă tot mai mult în șanțul uh, care divizează țara pe criterii etnice. Și politicienii abuzează chiar de această tendință și o, o stimulează. Pentru că uh, atunci când te refugiezi tot timpul pe aceste poziții definite național, um, evident că nu poți face prea multe. În plus, crește și corupția. Administrația este ineficientă. Există uh, cazuri de corupție la cel mai înalt nivel, pentru că există atât de multe niveluri intercalate încât nici nu se poate altfel. Deci lupta noastră trebuie să fie comună împotriva acestei flagele. Anul trecut, Eh, s-a format după un an și jumătate de strădani un guvern care s-a dezbinat însă, țara a ajuns din nou în impas și în octombrie anul trecut există la un, un nou eh, guvern, se numește Consiliu de Ministri eh, la nivel statal, dar problema este că s-a spart guvernul la nivelul federației și, și acolo se, nu se întrevede nimic nou. Poate eh, vă mai amintiți că eh, țara nici astăzi nu este suverană în deciziile sale. Eh, încă, noi, încă, țara încă are pe teritoriul său un alt reprezentant. Noi am, noi am, trans, noi am trimis acolo prin mandatare de către doamna Ashton pe domnul Sørensen ca ambasador, care nu este doar un șef de delegație UE, ci are un statut nou, dar pe lângă acesta, există în continuare un așa numit înalt reprezentant care răspunde comunității internaționale, rușii, în fața rușilor, americanilor, tuturor. Și problema acestei instituții înființate în, la mijlocul anilor 90 este că atunci a fost înființată pentru a ajuta la restructurarea țării, și a fost înființată atunci ca să împiedice pe unul pe altul care era cu vesta pătată să ajungă în funcții politice. Acest înalt reprezentant veghează la punerea aplicare a acordului de la Dayton, are posibilitatea de a emite legi, ceea ce a și făcut până acum, și asta duce la situația în care politicienii uh, uh, local nici n-ar trebui să se eh, angajeze în plan politic prea mult, pentru că, pentru că dacă ceva nu se rezolva în plan local, atunci un alt reprezentant eh, rezolva lucrurile. Și așa puteai să te ascunzi după dege și să spui n-am avut nicio legătură cu legea asta. Dar așa nu se poate merge mai departe și un alt reprezentant în continuare este acolo și, eh, și el este mandatat să rămână în țară până în momentul în care ultimele elemente ale Constituției sunt puse în aplicare. Apoi, situația economică este deplorabilă. A, practic, ă, abia există investiții. Nu există investiții pentru că nu există un stat de drept vizibil, tangibil. Da? Pentru că nu există o administrație funcțională. Deci, într-o, dacă dacă o firmă vrea să ajungă uh, într-o comună, să-și desfășoare, să-și deschidă o afacere uh, și în comună uh, primarul e de o culoare politică și la nivelul cantonului este un, un guvernator sau un prim-ministru de altă culoare politică, lucrurile s-au împotmolit din start, din fașă. Deci e o situație cu care suntem confruntați. Apoi, situația educației. Educația este o altă temă predilectă a mea, pentru că uh, dacă vrei să investești uh, investitor străin, ai nevoie de oameni, de oameni tineri bine instruiți. Dar știți cu toții că în această țară uh, uh, încă situația este de așa natură că sub un acoperiș sunt două, două școli distincte, una pentru creștini, una pentru musulmani, cu intrări separate. Dar așa nu se poate ajunge la educație, așa doar se doar se cultivă uh, dușmânia între oameni. Există uh, opoziție peste tot, există uh, peste tot doar posturi luate pe pile și așa nu poți să aduni investitori străini. Acum, um, există un proces de asociere, dar există, încă sunt necesare anumite elemente uh, Uh, pentru ca uh, țara să poată uh, cere demararea unui proces de aderare. Și, din păcate, este o țară codașă, dacă ne uităm la cele care au aderat deja din zonă, din regiune. Deci, problema este că nu ajungi la liman pe cele mai diverse teme și că există, există o serie de legi uh, Eh, care au fost deja nou adoptate, au fost adoptate bugetele, legea, eh, legea cenzurii, dar eh, țara este atât de divizată de, de, și atât de polarizată cu aceste animozități personale încât practic nu poți vorbi de un stat. Deci atunci când ai 13 miniștri a educației într-o țară, cum vrei să funcționeze sistemul educației? E foarte greu. Dar în țara asta există 167 de miniștri, doar în federație. Acum, gândiți-vă că ăștia consumă practic tot bugetul federației. Nici nu se poate altfel, nu? Deci, nu există premise ale progresului. Deci trebuie să ajutăm oameni, să, să ajutăm partenerii din noștri în Bosnia Herzegovina nu doar să își ă, creeze forțe polițienești, pentru că încă avem instructor ă, ă, militare acolo, de poliție, mai este o prezență a NATO, numai că acesta nu este un ajutor pentru autoajutorare și pentru dezvoltare din forțe proprii. Acum știu că peste 5 minute vom avea un distins oaspete și nu vreau să mai lungesc discuția, vă rog să citiți textul. Putem să-l și mai năsprim, dacă vreți, dar eu cred că este suficient de aspru. Mie îmi pare cel mai rău că nu pot să spun altceva decât am spus deja anul trecut și că, practic, abia am văzut uh, progrese. Este extrem de regretabil, pentru că cei care suferă cel mai mult de pe urma acestui fapt sunt tinerii care trăiesc acolo, de, acolo și care, deocamdată, nu văd nici o speranță pentru viitorul lor decât în străinătate. Deci nu putem decât să sperăm că în viitor vor fi luate unele Uh, decizii mai, uh, mai importante decât a fost luate până acum și că cele trei etnii, care deocamdată uh, trag fiecare în altă direcție, se vor uni și vor, vor găsi un compromis. Avem nevoie de o, de o prezență mai fermă, mai clară, de o intervenție a noastră, a Uniunii Europene, a Comisiei Europene mai fermă. Eu sper ca în altul reprezentant al comunității internaționale să fie și el odată pus la dosar și, și ca oamenii să poată fi responsabilizați în sfârșit în ceea ce privește destinul lor propriu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rocek. Thank you, Chair. Very brief. Mulțumesc. Foarte pe scurt, nu mai pot eu adăuga mare lucru față de ceea ce deja a spus Doris. E un raport foarte bun din nefericire, rezultatul e trist, pentru că se spune că nu sunt progrese în procesul de aderare. Într-adevăr, am vrea să vedem mai multe progrese, dar cum a spus deja Doris, există și niște condiții care trebuie respectate. Asta se vede în cum funcționează administrația, cum funcționează instituțiile. Deci există și un consens pe, între noi în chestiunea aderării la UE de din nefericire există aceste diviziuni în țară și nu s-au făcut progrese. Aș putea adăuga, dincolo de faptul că vom depune niște amendamente, în ce privește partea economică, există și o, o posibilitate a Bosniei Herzegovina de a adera la OMC, deci am putea poate să introducem și asta acolo, ca să avem și aspecte pozitive, încurajatoare în acest raport. La fel și la alineatul 27 a existat o întâlnire între domnul comisar Füle și ministrul, ministrul de externe ai țării, deci cred că, iată, sunt, exemple, sunt și exemple pozitive pe care le putem uh, insera în raport ca să încurajăm pe prietenii noștri să conlucreze înspre atingerea unui scop comun pe care ne dorim cu toții. Ok, thank you. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Lunacek, dar vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc. Vorbesc aici în numele doamnei Corneli, sunt raportoarea din număr. Vreau să mulțumesc doamnei Pac pentru raport. Cum spunea și colegul, este unul foarte bun, dar nu e prea optimist. Dar mă rog, spune lucrurilor pe nume. Sunt foarte de acord când a spus că uh, acordul la Dayton a pus capăt războiului, dar n-a adus pacea pe termen lung. Vreau să mă refer rapid la câteva chestiuni. Situația economică, aici pe drept cuvânt vă referiți la probleme, dar cred că ar trebui menționat că întreaga regiune are de suferit de pe urma crizelor din, crizei, mă scuzați, din, din Uniunea Europeană, mai ales în Bosnia, pentru că moneda lor e legată de, cursul monedei e legat de cursul euro. Ei nu pot face o uh, nimic pentru a își relansa economia. De asemenea, nouă, o nouă piață a muncii pentru cetățenii uh, bosnieci e foarte dificil de a intra pe piața muncii din Uniunea Europeană, mai dificil decât pentru cetățenii unor țări care nici măcar nu fac parte din procesul de aderare. Și trebuie menționate și aceste lucruri. Mă bucur că ați menționat problema violenței în familii, femeile, victimele violurilor din perioada războiului, Asta e o problemă în întreaga regiune, nu doar în Bosnia-Herzegovina. Și încă ceva, dată asta vorbiți la numărul 9 de simplificarea structurii Federației Bosnia-Herzegovinei. Cred că asta ar trebui, ar trebui făcut cu o reformă constituțională, pentru că a reforma doar o singură entitate nu e de ajuns. Trebuie să există o schimbare constituțională. Și încă ceva, Eliminarea, liberalizarea vizelor numărul 25. N-aș spune că cetățenii bosnieci abuzează de sistemul de azil al Uniunii Europene. Aș spune că unii îl utilizează pentru că nu prea au alt, alte metode la îndemână, de exemplu, pentru a munci în Uniunea Europeană. Noi vom face un amendament în acest sens. V-am ruga să includeți solicitarea față de statele membre să înlesnească procedurile de acordare a azilului și să le accelereze. Astea au fost comentariile mele foarte pe scurt, mulțumesc și asta în numele doamnei Cornelison aștept o bună cooperare cu toți raportorii. Mulțumesc! Mulțumesc! șeful de unitate de la Direcția Generală Extindere de la Comisia Europeană. Un minut, vă rog, doamnă. Mulțumesc, uh, mulțumesc doamnei PAC pentru un raport foarte bun. Comisia susține analiza domniei sale. Raportul este în acord cu evaluarea noastră din octombrie, în raportul de țară pe care l-am prezentat în legătură cu Bosnia-Herzegovina Aia din nefericire n-a fost unul foarte pozitiv. Foarte pe scurt, că nu avem mult timp la dispoziție. M-aș referi la uh, dialogurile foarte importante pe care le are acum, în acest moment, Comisia cu Bosnia-Herzegovina și care, la care se face referire și în raportul PAC. E vorba de dialogul pentru accesul de aderare, cu obiectivele de a ajuta reforma constituțională, și sentința curții uh, Tribunalului Internațional de care s-a vorbit aici. E important și modul în care delegata noastră uh, se implică în dialogul cu liderii politici pentru a facilita uh, o înțelegere, un compromis între aceștia și o propunere către Parlamentul de acolo ca să avem uh, următorul pas, următoarea etapă din acordul de stabilizare, uh, ca acesta să poată intra în vigoare. Asta, sigur, înaintea unei solicitări credibile de a deveni membru al UE. Deci e important că se intensifică munca reprezentanților noștri la Sarajevo. Asta și în urma unei scrisori eh, scrise de doamna Ashton și de comisarul Füle, trimisă tuturor liderilor politici de acolo, în încercarea de a accelera eh, aplicarea eh, acestor legi, apoi și a sentinței în chestiune, apoi un alt dialog important la nivel înalt pe tema justiției, următoarea întâlnire va avea loc în aprilie, în, va avea loc următoarea întâlnire în districtul Bârcico, un element important uh, al muncii noastre în Bosnia-Herzegovina, important pentru consolidarea statului de drept, după cum am mai spus, cel al dialog cu Bosnia-Herzegovina și Croația e important la nivelul ministrilor de afaceri externe. Uh, președinte este comisarul Füle. Acolo discutăm uh, chestiunile legate de gestionarea frontierelor și încercăm să găsim o soluție uh, pentru a rezolva chestiunile care încă sunt nerezolvate și care ar putea uh, afecta Bosnia după 1 iulie, după ce aderă Croația. Și noi dorim să preîntâmpinăm orice efect negativ asupra Bosniei Herțegovina. Întâlnirile până acum au fost de succes, poate putem face unele propuneri uh, de modificări pentru doamna PAC, să includă și rezultatele acestor întâlniri. Apoi, în legătură cu educația, noi vom uh, încerca să pornim un dialog pe această temă. Suntem de acord că educația e un punct esențial, o chestiune care trebuie rezolvată de Uniunea Europeană în Bosnia-Herzegovina și probabil uh, în luna mai, vom deschide un alt grup de lucru și dialog cu toți actorii internaționali care sunt implicați în educație, cu uh, miniștrii educației din Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă! Um, text auch noch ein paar... Sigur că aș vrea să fac și unele observații pozitive în text. Am, domnule Roce, cam de altfel unele observații uh, pozitive. Uh, și, dar scuzați-mă, am vorbit liber, n-am citit din, din raportul meu. Trebuia să scot și eu pe undeva uh, frustrarea mea. În ce privește revenirea persoanelor care sunt uh, uh, dislocate. Trebuie să avem grijă ca refugiații, banii pentru refugiați să nu ajungă în altă parte decât uh, chiar la aceea care uh, trebuie să beneficieze de ei. Deci, ca primarii să cheltuie acei bani pentru, pentru reconectarea la infrastructură, la electricitate acestor persoane refugiate. Este de altfel singura țară din Balcan unde, unde uh, cetățenii kosovari nu pot, uh, nu pot intra. Deci inclusiv pot intra, uh, kosovarii pot intra inclusiv în Serbia, dar nu în Bosnia-Herzegovina. E revoltător. Very much. Yes, I just wanted to Mulțumesc. Doream doar să menționez că termenul pentru depunerea amendamentelor este 25 februarie. Așa, doamnelor și domnilor, dragi colegi, Aș dori să urez bun venit și să mulțumesc în dumneavoastră pentru prezență eh, viceprim-ministrului eh, irlandez eh, și ministrul afacerilor externe și comerțului, domnul Imon Gilmore, pentru că a venit în fața comisiei noastre aproape imediat după Consiliul de Afaceri Externe care a avut loc chiar astăzi. Aș dori să cer scuze domnului ministru pentru că președintele nostru, domnul Broc, nu poate fi alături de noi, deoarece are niște chestiuni importante de care trebuie să se ocupe la el acasă în Germania. Domnule ministru, noi am înțeles că agenda dumneavoastră a fost deosebit de uh, Eh, complicată situația din Mali, de exemplu, s-a discutat astăzi, noi sperăm că în sfârșit se va lansa oficial misiunea noastră pentru susținerea armatei din Mali. Apoi, discutarea parteneriatului nostru de est. Aici ne-ar interesa să știm modul în care ministrii s-au ocupat de, mai ales de chestiunea din situație din Ucraina, din Georgia și din Moldova, unde alianța eh, pro-europeană este în criză. De asemenea, ați dezbătut situația din Irak, o țară cu care noi am încheiat un uh, acord important de cooperare, apoi evoluțiile din vecinătatea noastră de sud, situația foarte îngrijorătoare din Siria și, în final, uh, procesul de pace din Orientul Mijlociu, de asemenea, în lumina rezultatelor alegerilor din Israel foarte încărcată, într-adevăr, agenda dumneavoastră și vă puteți închipui că eh, avem deja la dispoziție concluziile Consiliului și acum am dorit să auzim eh, din partea noastră cum s-a desfășurat această întâlnire. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și transmiteți, vă rog, urările mele de bine domnului Brock. Înțeleg, desigur, că domnia sa are eh, chestiuni politice interne de care trebuie să se ocupe. Știm că politica, în primul rând, se desfășoară la nivel local. Bun, Consiliul de Afaceri Externe s-a terminat acum câteva ore. Uh, am început uh, lucrările la 9.30 în această dimineață și am avut discuții îndelungate și a fost o zi lungă și mă bucură că pot uh, să vin alături de dumneavoastră la Comisia FET, uh, Afaceri Externe a Parlamentului European, ca să vă comunic rezultatul Consiliului de Afaceri Externe de astăzi. Consiliul a, a analizat evoluțiile uh, situației politice din Mali ca urmare a adoptării foi de parcurs de către autoritățile din Mali și uh, întâlnirea uh, grupului de lucru pentru Mali pe data de 5 februarie la Bruxelles, uh, prezidat de doamna Ashton, Catherine Ashton, un altul nostru reprezentant. O misiune de formare a fost lansată cu consilieri militari și cu uh, susținere în viitorul uh, apropiat ca urmare a finalizării uh, ultimei generații de consilieri. Uh, Consiliul a adoptat concluziile asupra Mali, sus, uh, subliniind susținerea UE pentru finalizarea unui foi de parcurs înainte alegerilor din acest an, inclusiv un dialog și o comisie, înființarea unei comisii, comisii pentru reconciliere și nevoia unui control independent al forțelor armate. Concluziile salută rezultatul uh, grupului de lucru și uh, așteaptă uh, reluarea asistenței pentru dezvoltare pe care a anunțat-o domnul comisar Peebles la întâlnirea de pe 12 februarie a ministrilor dezvoltării din Europa, Dublin. Reacția europeană, uh, situația din Mali, uh, trebuie să fie totală de la mobilizarea susținerii uh, prin politica noastră comună de apărare și securitate, apoi cele 15 milioane de euro ca susținere pentru misiunea din Mali, AFISMA, 172 de milioane de euro uh, de la ECO, programul ECO pentru Sahel în 2012 pentru a ajuta la rezolvarea situației uh, umanitare și potențial 250 de milioane de euro pentru ajutor pentru dezvoltare. Va fi vital să susținem această, acest angajament al UE pentru că eforturile continuă pentru uh, ca în țară să domnească democrația și statul de drept. Acum, vecinătatea de est, ne-am concentrat și asupra ei, cu miniștrii care s-au ocupat de progresele, evoluțiile în parteneriatul de est, înaintea întâlnirii cu uh, miniștrii de externe din acest parteneriat în iulie și apoi alt summit în Vilnius în noiembrie. Apoi uh, aceste asocieri uh, și acorduri cu Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia sunt un element cheie în strângerea relațiilor cu aceste țări din Est Negocierile pentru un acord de asociere cu Azerbaijanul continuă. Ministrii, cred că e important să avem un proces care să includă pe toți înaintea summitului, ca țările uh, parteneriatului să capete mai multe puteri. Domnul comisar Fiul a informat Consiliul în legătură cu dialogul informal de la Tbilisi din săptămâna trecută cu țările din parteneriatul nostru de la Est. Uh, domnia sa s-a dus acolo împreună cu reprezentantul doamnei Ashton. Uh, a avut un schimb de vederi cu țele partenere, s-a întâlnit și cu societatea civilă și cu formul societății civile care a făcut o prezentare către miniștri de externe. Asta ne reamintește importanța pe care noi o acordăm unui proces deschis și inclusiv înaintea summitului. Consiliul a adoptat de asemenea concluzii cum în privința parteneriatului estic, subliniind că ritmul reformelor în țările parteneriatului estic va uh, determina și intensitatea cooperării. Adică, dacă partenerii vor avea rezultate, vor avea și beneficii din partea relației, relației lor cu Uniunea Europeană. Consiliul uh, se va referi de mai multe ori uh, înaintea Consiliului la această problemă. În ce privește Siria, Consiliul a convenit să reînnoiască restricțiile impuse regimului sirian pentru încă trei luni ca să uh, acorde asistență tehnică pentru protecția civililor. A existat un schimb de opinii în legătură cu modul în care ar putea, ar putea Uniunea Europeană să susțină forțele opoziției și eforturile să se ajungă la o soluție politică și să intensifice asistența umanitară asupra, uh, uh mă rog, pentru uh, Siria. Uh, noi dorim o, o soluție politică. Engage with the Assad regime Consiliul a adoptat concluziile asupra Siriei, inclusiv elemente legate de uh, situația politică și umanitară îngrijorătoare. Uh, am vrut să luăm prânzul cu domnul Brahim, reprezentant al opoziției, dar a fost amânat. Apoi, în sesiunea de prânz, uh, miniștrii s-au gândit la un angajament mai uh, intens pentru a încuraja negocierile directe între parteneri, între părțile la procesul de pace din Orientul Mijlociu. Vreau asta știți că poziția UE în legătură cu rezultatul de dorit al acestor negocieri a fost făcută public foarte clar de mai multe ori, include nevoia unei soluții cu două state. Cooperarea cu cea de-a doua administrație Obama este un aspect important al acestui angajament al nostru și asta uh, este și sensul angajamentului nostru. Doamna înalt reprezentant s-a referit la întâlnirile cu domnul Kerry, ministrul practic de externe al Statelor Unite. Apoi Irakul. Irakul este vulnerabil, există acolo tensiuni sectare și nu numai în Irak, ci și în întreaga regiune și este afectat de conflictul din Siria și miniștrii au convenit că noi trebuie să intensificăm eforturile pentru a promova stabilitatea și să profităm de impulsul creat de acordul de cooperare între UE și Irak. Cooperarea cu parteneri cheie, cum ar fi SUA, Turcia, țările din Golf, este vitală. Comisia își mobilizează susținerea pentru o mai bună guvernanță în Irak cu aproximativ 20 de milioane de euro pentru un program care să demareze înaintea verii pentru drepturile omului, educație, toate acestea sunt prioritățile noastre. În intervenția sa, domnul Pibas a subliniat uh, provocările de securitate cu care ne confruntăm în legătură cu asistența pentru Irak. Uh, acum dați-mi voie să mă refer la alte concluzii pe care le-am adoptat în cursul zilei de astăzi, în legătură uh, cu condamnarea Uh, testelor nucleare din Corea de Nord, am anunțat un set de măsuri restrictive. De exemplu, uh, trei măsuri adiționale financiare, uh, interdicția a deschiderii de noi filiale a băncilor nordcoreene și un embargo al tipăririi de, de, pentru banknotele nou tipărite. Uh, dorim să preîntâmpinăm uh, continuarea programului balistic al Coreei de Nord. În legătură cu Forumul pentru Drepturile Omului, ONU, am subliniat uh, eforturile noastre pentru a susține acest Consiliu ONU. E important sistemul actual și e important să existe și un regim de revizuire uh, constant. 2013. Am identificat țări prioritare, cum ar fi Siria, Corea de Nord, Iran, Sri Lanka, Birmania și Belarusul în legătură cu drepturile copiilor, femeilor, persoanelor cu handicap, Discriminarea pe baza orientării sexuale sunt printre îngrijorările exprimate uh, la uh, Consiliu. În legătură cu Zimbabwe, Consiliul a adoptat concluzii și o decizie în ce privește renoirea măsurilor restrictive cu amendamente în legătură cu o listă de entități uh, în chestiune. Noi încurajăm toate partidele politice din Zimbabwe să continue Uh, eforturile pentru ajungerea la un acord global. Un referendum pentru Constituție este următorul pas care ar justifica suspendarea unora din măsurile restrictive ale UE. E clar că abordarea noastră față de Zimbabwe este legată de progresele politice din acea țară. Acestea ar fi, domnule președinte, principalele concluzii la s-a ajuns la Consiliul Ministrilor de Externe de astăzi. Thank you very much, Mr. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare, iar acum au cuvântul colegii, membrii comisiei noastre. În primul rând are cuvântul domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule viceprim-ministru, pentru, o, pentru cât de rapid ați venit în fața noastră și cât de rapid ați prezentat rezultatele Consiliului. Cred că cel mai rapid ați fost din istoria recentă. Iată, Consiliul s-a trăiat doar acum vreo oră, după cum spuneați, chiar dumneavoastră. Deci, noastră, iată, deja vă aflați aici și, într-adevăr, trebuie să vă mulțumim. Am câteva întrebări. Vă referați la concluziile cu privire la Siria, domnule viceprim-ministru dincolo de referirile la susținerea ă, activității reprezentantului special al ONU și al Ligii Arabe și susținerea Consiliului Național de Tranziție și dincolo de mm, îndemnurile membrilor, către membrii de Consiliul de Securitate, cum ar fi China și Rusia, pentru a-și asuma răspunderea dumneavoastră, credeți că măsura de a aduce în fața Tribunalului Penal Internațional pe responsabilii încălcărilor intolerabile a drepturilor omului din Siria ar putea fi un element care să contribuie la favorizarea tranziției. În al doilea rând, o întrebare în referitoare la sancțiunile care s-au adoptat de către Consiliu contra Coreei de Nord. Dincolo de rezoluțiile adoptate în Consiliul de Securitate a ONU, Uniunea Europeană a introdus o serie de sancțiuni în mod autonom. Ați putea oare să ne aduceți mai multe precizări în ce privește aceste sancțiuni și, în final, domnule președinte, o întrebare referitoare la faptul că astăzi Consiliul a luat decizia ca misiunea Uniunii Europene de susținere pentru Mali și forțele armatei maliene să uh, fie deplasate. Deci o primă parte a acestei misiuni a ajuns deja la Bamako. Se spune în comunicatul Consiliului că această misiune nu are ca scop să intre, să se angajeze în luptă. Aș dori să vă întreb, domnule viceprim-ministru, dacă ați putea să ne spuneți dacă Consiliul a evaluat condițiile de securitate ale acestei misiuni pentru că uh, s-a făcut o afirmație care explic, citează foarte clar natura misiunii noastre în Mali. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Monsieur Danjean. Mulțumesc, domnul Danjean. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepremier, că v-ați deplasat atât de repede ca să ne comunicați rezultatele Consiliului. Două întrebări am. Una referitoare la Mali în timpul vizitei vicepreședintelui Biden la Paris acum două săptămâni, după vizită, s-a anunțat că MISMA, a, ă, forța africană care încearcă să stabilizeze situația în Mali pe termen lung, va deveni o forță a menținerii păcii din partea Națiunilor Unite, ceea ce schimbă destul de mult situația în ceea ce privește finanțarea, participarea militară și sprijinul pe care l-ar putea aduce Uniunea Europeană. A fost discutat subiectul acesta? Se știe ce va deveni această operațiune de menținere a păcii? A doua întrebare referitoare la Siria. În ceea ce privește embargoul, uh, în ceea ce privește uh, embargoul armelor, ministrul francez a declarat că trebuie menținut și trebuie să se demonstreze că populația civilă este protejată. Ce înseamnă acest amendament? Care sunt componentele tehnice în ceea ce privește embargoul. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Baricisc. Thank you, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori să vă întreb despre situația dintr-o țară învecinată cu Uniunea Europeană. Belarus. Sunteți la curent cu situația din acest stat despre angajamentul critic al Uniunii Europene în relațiile cu Belarusul, despre sancțiuni, despre care este părerea președinției, cum ar trebui să abordăm Belarusul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnul Atkins. Thank you. Um, it's wonderful to see you. Mulțumesc, uh, domnule vicepremier. Uh, ne face plăcere că sunteți din nou aici. Sper că vă veți bucura și de această vizită. Îmi pare rău că trebuie să repet aceeași problemă dar ea nu dispare. Orientul mijlaciu. În urma alegerilor din Israel nu s-a ajuns la un guvern. Poate ar trebui prin Consiliul de Ministri să exercităm o presiune în ceea ce privește așezările palestinene și alte probleme. Acum este momentul să avem o abordare și mă întreb dacă în altul reprezentant sau Consiliul a luat în considerare această problemă. A doua întrebare. Având în vedere că noi suntem participanți la acest quartet, nu ați luat în considerare și să-i faceți o invitație domnului Blair să explice ce face quartetul, dacă face ceva. Thank you very much, Ms. Lunacek. Mulțumesc, doamna Lunacek. Also welcome on behalf of the Greens. Mulțumesc, salut și eu în uh, numele verzilor venirea dumneavoastră. Prima întrebare, referitor la Siria. Nu am auzit tot ce ați spus. A fost și o dezbatere legată de ridicarea sancțiunilor militare în Siria. Pentru ca unele state să le poată da arme rebelilor. Ne puteți da detalii despre dezbaterea aceasta? Ce țări au fost în favoarea căror abordări și dacă s-a luat o decizie, dacă s-a decis să nu se ridice sancțiunile? Puteți să ne dați mai multe detalii? În al doilea rând, Ucraina. Suntem în impas? Credeți că putem progresa în viitorul apropiat? pentru că deocamdată lucrurile nu se mișcă deloc. Ați dezbătut problema aceasta? Credeți că există o șansă ca lucrurile să evolueze în următoarele săptămâni? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul ministru vă va răspunde la comentarii și apoi mai există trei persoane care vor să intervină. Domnule prim-ministru. Viceprim-ministru, mă scuzați. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să răspund la întrebările referitoare la Siria, care au fost puse de domnul Salafranca, domnul Danjean. și doamna Lunacek. În primul rând, legat de poziția criminalului penal interna... Tribunalului Penal Internațional. S-a luat decizia ca Uniunea Europeană să rămână în continuare îngrijorată de încălcarea drepturilor omului și a drepturilor de ajutare umanitare, care sunt crime împotriva umanității și infracțiuni conform Curții Penale Internaționale. Uniunea Europeană îi solicită Consiliului ONU să ia în considerare aceste aspecte și să trimită chiar cazul Tribunalului Penal Internațional. Apoi, se menționează că cei vinovați de crime împotriva umanității să fie trași la răspundere. Deci se face referire la situația din Siria și la trimiterea acesteia uh, Tribunalului Penal Internațional. În legătură cu sancțiunile, decizia luată a fost ca, în primul rând, sancțiunile existente privind Siria să fie extinse pentru încă trei luni. Întrebarea care a decurs apoi nu se referea neapărat la ridicarea embargoului uh, armelor. Acesta rămâne în vigoare. S-a clarificat problema referitoare la prevederea în sancțiuni a folosirii echipamentului militar neletal și a oferirii de ajutor tehnic pentru populația civilă. A existat o clarificare în discuții, conform căreia echipamentul militar neletal, asistența tehnică de natură neletală, să poată fi oferită unde este cazul pentru a îmbunătăți siguranța civililor. Dar aceasta nu înseamnă aceasta nu înseamnă că embargoul pentru arme este ridicat. Nu s-a ajuns nici măcar aproape de ridicarea acestui embargo. Referitor la Mali. Unele state membre și Comisia au prezentat situația securității în Mali și situația umanitară generală, operațiunea militară franceză în Mali, adică peste 4.000 de soldați, continuă fiind sprijinită de mai multe state membre ale Uniunii și de alte părți implicate la nivel internațional. Peste 4.000 de soldați vor fi trimiși, inclusiv peste 2.000 din Ciad. Toate orașele importante din nordul statului Mali vor fi uh, vizate, inclusiv Timbuktu, Kigal, unde s-au folosit uh, tehnici de luptă ale gherilelor și unde există um, organizații teroriste. Apoi, țările învecinate din Est problemă ridicată de doamna Lunacek privind situația din Belarus și Ucraina. S-a discutat înainte de reuniunea din iulie a Consiliului și de se va discuta de asemenea și în noiembrie. Va exista o pregătire temeinică pentru summitul de la Vilnius și ne vom pregăti pentru acest summit. Trebuie ca în următoarea perioadă să tratăm cu prioritate problema statelor învecinate din Est și a parteneriatului estic. Din perspectivă europeană, cum se văd ele în această perspectivă, în ce direcție se îndreaptă, problema unor acorduri pentru liber schimb, acorduri cuprinzătoare și apoi uh, problema democrației, a, dreptului de, a statului de drept și a drepturilor omului. Cred că nu toate statele din Est se confruntă cu probleme similare trebuie tratate în mod individual. Și este o problemă la care ne vom întoarce în mod regulat în timpul consiliurilor. În ceea ce privește întrebarea domnului Atkins, în timpul discuției de la prânz privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, am spus că este o, o fereastră imediat după alegerile prezidențiale din Statele Unite, după alegerile din Israel, aceasta este o șansă pentru a face progrese în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu. Cred că l-am auzit și pe John Kerry, noul secretar de stat american, declarându-și interesul pentru acest subiect. Prin urmare, Cred că acum Uniunea Europeană are șansa să facă ceva proactiv și să contribuie la rezolvarea problemei din Orientul Mijlociu. Trebuie să luăm, bineînțeles, în continuare uh, în considerare regula quartetului și ce rol are acesta în discuțiile care vor avea loc nu am discutat posibilitatea ca domnul Blair să fie invitat să asiste la Consiliul de Afaceri Externe. Cred că domnul Brahimici va asista în viitorul apropiat. Atât am avut de spus. The second round with Mr. Trecem la a doua rundă de întrebări cu domnul Pöttering. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru de externe, nu vă invidiez pentru munca dumneavoastră, pentru că lumea e mare și problemele sunt și ele multiple. De aceea o singură întrebare pe tema Maliului. Cred că trebuie să fim cu toții recunoscători președintelui Franței că a intervenit și că a acționat în Mali. Dar nu credeți, totuși, că o astfel de acțiune militară ar fi fost sau ar fi și acum mai degrabă de competența Uniunii Europene? Pentru că pe lângă, lângă dumneavoastră ă, și de domnul Pierimon, ă, secretarul ă, Serviciului de Acțiune Externă, Vă întreb așadar, nu credeți că ar trebui să facem ceva pe, ca pe viitor noi, ca Uniunea Europeană, să putem reacționa la situații de genul celei din Mali? Pentru că, de fapt, eu cred că a, aceasta este, de fapt, o sarcină a Uniunii Europene. Deci, încă o dată, care este poziția dumneavoastră în această chestiune? Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnul Roucek. Thank you. Ministerul Mulțumesc. Domnule ministru, să rămânem în Orientul Mijlociu. Spuneți că trebuie să fim proactivi. Sunt de acord cu dumneavoastră pentru că dacă există o șansă, atunci, atunci ea este acum în acest al doilea mandat al președintelui Obama. O întrebare legată de Hezbollah. La presiunea uh, prietenilor noștri din Congresul American, uh, suntem pe cale să punem Hezbollah pe lista organizațiilor teroriste. Asta după uh, ultimele uh, investigații ale autorităților bulgare, bulgare în privința incidentului de la Burgas. Care este uh, situația actuală și cum vedem noi, Uniunea Europeană, organizația Hezbollah? Domnul Tenoc. Thank you, Mr. Chairman. Over here... Domnule președinte, uitați aici sunt, domnule ministru. În ce privește Ucraina și summitul de la Vilnius pe tema parteneriatului estic, Credeți că există posibilitatea semnării acordului de asociere? Um, uh, au fost făcute suficiente reforme pentru a satisface așteptările Consiliului? În ce privește uh, Zimbabwe, uh, mă aflu în contact cu o organizație numită Justice for Zimbabwe în Regatul Unit, care își exprimă uh, rezervele și îngrijorarea situației fermierilor din Zimbabwe. Puteți să ne confirmați că veți ține cont de această situație când veți institui un nou regim de sancțiuni împotriva guvernului uh, care uh, ocupă uh, și desproprietrește uh, cetățenii? Iar în ce privește atrocitățile uh, din uh, Bulgaria, um, Irlanda deja consideră Hezbollah o organizație teroristă, dar poate ne explicați dumneavoastră care este distinția între aripa militară și așa numita aripă civilă, eh, nemilitară. Eh, cu toate că se pare că totuși Hezbollah nu face această distinție eh, și se consideră o organizație Uh, unificată. Poate de, ne explicați care este poziția guvernului noastră și de ce nu considerați că Hezbollah ar fi o organizație teroristă? request for the floor. Mulțumesc. Mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Întreabă președintele. If that is not the case, I'll ask Mr. Minister. Dacă nu este cazul, atunci uh, loc pe domnul ministru să răspundă la aceste ultime intervenții. Uh, totuși mai este o întrebare a domnului Donjon. Pe păi problema cu Mali, transformarea misiunii MISMA într-o operațiune condusă de ONU, de menținerea păcii, dacă puteți uh, să-mi spuneți cum stau lucrurile. Thank you. Mr. Minister, floor is yours. Okay, let me take, um, first of all, um... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în legătură cu Mali. Poate ar fi trebuit să spun încă de la început, uh, sau în răspunsurile la primul, primul calup de întrebări, că au fost uh, făcute uh, pregătiri substanțiale pentru uh, demararea misiunii de antrenare europene și Franța uh, a fost deja Uh, numit lider uh, în coordonarea acestui demers. Uh, au fost stabilite programe cu peste 200 de instructori care își vor avea sediul central la Bamako. Protecția acestora și logistica vor fi asigurate de, de 500 de persoane în total și la 60 de kilometri în nord de Bamako va fi o bază uh, uh, care va deservi această activitate. Acum uh, încercăm să recuperăm anumite uh, deficiențe uh, și întârzieri uh, în ce privește uh, amplasarea de echipamente și uh, echipament logistic și militar pentru ca aceste sesiuni de antrenamente să poată începe cât mai repede. În ce privește uh, reacția uh, Uniunii Europene la situația din Mali, dacă ar trebui să existe o reacție concertată a Uniunii Europene sau dacă ar trebui mai degrabă alte, unele state membre să-și asume o răspundere în acest sens. Pot să vă spun că uh, mai întâi trebuie să ținem cont de, de evoluția bruscă, neașteptată a acestei crize. Franța oarecum a fost în poziție să intervină rapid, deoarece avea deja staționate forțe militare în Chad, Senegal și Costa de Fildeș. Iar în ce privește viitorul prezenței structurilor europene de apărare în, în această zonă, Uh, asta ține de o perspectivă de lungă durată. Uh, uh, și cu siguranță că experiența acumulată în Mali va fi folosită în viitor și în structurile europene. Chestiunea din Mali trebuie acum abordată ca un caz aparte, individual. Iar în ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule Petrin, contextul Contextul mai larg pe care dumneavoastră l-ați amintit, uh, cred că se leagă de o perspectivă de lungă durată. În ce privește Hezbollah, și uh, incidentul de la Burgas. Consiliul a fost informat de ministrul de externe al Bulgariei în ce privește uh, rezultatele preliminare ale investigației uh, uh care a uh, urmat atacului de la Burgas și um, despre care m-au întrebat domnii Tanac și Rocek. S-a acceptat ideea că Uniunea Europeană să încurajeze în continuare cooperarea autorităților libaneze cu uh, Uh, acele bulgare pentru ca responsabili să fie trași uh, la răspundere și pentru ca uh, astfel de acte de terorism să fie preîntâmpinate pe viitor. Primul ministru McCarthy a considerat că trebuie să salutăm o astfel de cooperare. În briefingul său, ministrul de externe bulgar ne-a informat în, cu privire la stadiul actual al investigației și ne-a spus că uh, ne va informa din nou la un Consiliu uh, al Ministrilor de Externe viitor uh, și ne va spune și care sunt concluziile finale ale acestei anchete. În Consiliul de astăzi nu s-a discutat etichetarea într-un fel sau altul la Hezbollah. Eh, domnule Tanoc, vorbeați de punctul de vedere al guvernului meu în această chestiune. Eu eh, astăzi nu reprezint guvernul irlandez, ci președinția irlandeză a Consiliului. Dar eh, sigur că trebuie să ținem cont de situația din Liban. Libanul astăzi este o țară într-o situație foarte critică, mai ales în context regional. Situația este critică în special în lumina evenimentelor din țara învecinată Siria. Știu că au existat speculații cum că tema Hezbollah ar urma să fie discutată la Consiliul Ministrilor Afacerilor Externe, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Um, au fost ascultate uh, informările preliminare ale uh, Ministrului Externe bulgar și vom lua notă și de comunicările finale. În ce privește Ucraina, uh, am avut uh, cu puțin timp în urmă o întâlnire foarte fructuoasă cu prim-ministrul al Ucrainei. Abordarea more for more, mai mult pentru mai mult, a fost menținută pentru chestiuni care vizează acordul de asociere, liberul schimb uh, economic și Credem că această abordare este, uh, este cea oportună pentru toți partenerii din Est, inclusiv pentru Ucraina. Uh, Uniunea Europeană trebuie să-și folosească uh, influența, în special economică, pentru a impulsiona progresul din domeniul drepturilor omului și al consolidării statului de drept. Dar aceste lucruri trebuie să fie în echilibru cu cu perspectiva europeană a acestei țări. Um, dacă această perspectivă este pierdută, atunci uh, și capacitatea noastră de a exercita uh, de a ne exercita puterea de convingere asupra Ucrainei este limitată. Sigur că cu toții am dorit să vedem uh, înfructuirea progresului în această țară, și fără îndoială există rezerve foarte serioase față de situația din Ucraina și Belarus, totuși trebuie să acționăm cu precauție. În ce privește sancțiunile în vigoare azi în Zimbabwe, ele sunt proporționale cu progresele recente care au avut loc în această țară. Deci uh, folosim sancțiuni, dar uh, acestea au ca uh, scop încurajarea unor activități, încurajarea progresului. Și când apare acest progres, atunci este logic și rațional să reduci acele sancțiuni. Dar este un proces în care trebuie să revizuim și să reevaluăm continuu situația de fapt. Domnul Danjean m-a întrebat în legătură cu în m-a întrebat în legătură cu transformarea uh, uh, misiunii MISMA într-o misiune de menținere a păcii a ONU. Acest lucru necesită timp, necesită rezoluția ONU, Consiliului de Securitate al ONU în acest sens și necesită constituirea unei forțe militare cu un mandat uh, foarte clar. Suntem încă la începutul acestui proces. Uh, Președintelui, președintele Maliului eh, tocmai a adresat o scrisoare eh, domnului Ban Ki-moon în care își eh, exprimă acordul în sensul acestei transformări a misiunii MISMA, dar în contextul păstrării stabilității țării. Mulțumesc că există întrebări, clarificări, observații, reacții. Domnule ministru, se pare că dumneavoastră ați uh, satisfăcut toate pretențiile și așteptările membrilor acestui Parlament. Vă mulțumim încă o dată că ați venit în mijlocul nostru, că ați făcut-o atât de repede după încheierea lucrărilor Consiliului. Ne bucurăm încă de pe acum să vă revedem în această comisie și vă dorim tot succesul pentru activitatea noastră. Mulțumim!